Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, o să continuăm acum uh, reuniunea comisiei noastre pe care am început-o ieri. Avem o dimineață astăzi prevăzută de lucrări și mă bucur foarte mult, în primul rând, să îl salut la prima ședință din anul acesta nou pe domnul comisar pentru Agricultură. Domnule Vocicovski, bun venit aici, în comisia noastră Agri. Suntem extrem de bucuroși să vă putem asculta, să vedem care sunt părerile dumneavoastră despre deciziile majore pe care le avem de luat anul acesta, atât perspectiva financiară, unde cred că știm că vă avem de partea noastră și unde lucrăm împreună pentru un buget mai bun pentru agricultură și în același timp vrem să vedem care sunt uh, posibilitățile pentru a ajunge la un compromis foarte bun în reforma PAC suntem foarte bucuroși să putem colabora, să avem un schimb de opinii, să rămânem în contact permanent. Ne bucurăm foarte mult că ați venit la noi atât de devreme în această legislatură. E vorba de reforma agrară, e vorba și de um, toate subiectele pe care va trebui să le abordăm în cadrul acestei reformi. E vorba de strategia de la fermă la farfurie, Bineînțeles că aici uh, colega dumneavoastră poate este competentă pe acest subiect, dar și dumneavoastră, pentru că va trebui să discutăm cu toții și de impactul uh, pactului ecologic pe sectorul uh, agriculturii, pe sectorul silviculturii. Acestea sunt punctele care ne interesează foarte mult și aș vrea să vă dau cuvântul acum pentru aproximativ 15 minute pentru ca să faceți o introducere, după aceea avem o rundă a coordonatorilor uh, timp de două minute și după aceea colegii vor putea să intervină cu câte o întrebare de un minut. Domnule comisar, aveți cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că putem uh, să ne vedem atât de repede după ce am uh, preluat funcția de comisar pentru agricultură. Eu cred în general că discuțiile periodice și un contact permanent cu Comisia pentru Agricultură sunt extrem de importante și pentru mine vor fi prioritare. Un prim raport al activității de obicei se face după 100 de zile. Eu am doar 50 de zile în spate în această funcție, dar uh, se întâmplă lucruri importante și eu zic că este foarte important să avem un prim schimb de opinii chiar și la acest moment și vă mulțumesc de aceea în acest context pentru invitație. Știm cu toții, pentru că Parlamentul European s-a ocupat deja de subiect, știm deci că în primele săptămâni uh, de muncă ale noii comisii S-a discutat deja despre subiectul cheie care este Pactul Ecologic European New Green Deal. Comisia Europeană e foarte ambițioasă, dorește să obțină o neutralitate climatică pe care a stabilit-o deja ca obiectiv și apoi, desigur, mai sunt și anumite obligații care decurg din pactul ecologic, care impactează și agricultura. Agricultura trebuie și ea să-și aducă contribuția la toate aceste obiective, ceea ce înseamnă că ea este confruntată deja din start cu foarte mari provocări. Aceasta duce, bineînțeles, și la o oarecare neliniște și îngrijorare. Bineînțeles că eu am uh, organizat destul de multe um, întâlniri în care a venit și doamna von der Leyen, de exemplu, de mai multe ori am avut întâlniri pe subiectul acesta. Doamna von der Leyen mi-a dat mandatul să vizitez toate statele membre până la jumătatea mandatului meu. Patru state membre le-am vizitat deja, dar vor urma și celelalte. Am fost și în Croația, bineînțeles în cadrul președinției croate, dar m-am întâlnit și cu mulți agricultori, m-am întâlnit cu foarte mulți reprezentanți economici și cu uh, premierul Croației, ministrul de economie, apoi am avut un uh, o întâlnire în Germania cu ocazia săptămânii verzi, Green Week. Am uh, avut ocazia să mă întâlnesc și cu Comisia pentru Agricultură din Bundestagul German. Am fost în Austria, m-am întâlnit uh, cu fermieri în cadrul, uh, în cadrul conferinței pentru ecoagricultură, m-am întâlnit și cu reprezentanți din domeniul agriculturii în general și cu reprezentanții agricultorilor sunt contacte foarte importante pe care am început să le stabilesc și care îmi vor permite să abordez uh, problematica agriculturii din Europa dintr-o perspectivă în care cunosc mai bine și ce se întâmplă la fața locului. Am fost și în Polonia, în țara mea, și pot să vă spun că agricultorii susțin uh, pactul ecologic, ei înțeleg sensul pentru care a fost creat și de ce este nevoie să avem o agricultură mai prietenoasă față de climă, o agricultură mai uh, atentă cu mediul înconjurător. Agricultorii să știți că înțeleg că trebuie să ridicăm standardele, că avem nevoie de o dezvoltare durabilă, iar uh, niciunul dintre ei nu a pus la îndoială necesitatea aceasta. Pe de altă parte, există totuși îngrijorări, mi-au fost exprimate aceste îngrijorări, s-a spus că prin noile reguli care vor veni nu um, va fi posibil întotdeauna să realizăm tot ce trebuie din cauza lipsei de fonduri. Aceasta este frica pe care am auzit-o în toate statele membre. Poziția oficială a Comisiei pe acest subiect este că bugetul care a fost propus în 2018 este poziția oficială a Comisiei. Sarcina mea este tocmai să apăr bugetul care a fost stabilit în 2018, însă eu am spus și o să mai repet cu fiecare ocazie pe care o să am că voi apăra acest buget de încercările de a-l reduce mai departe de atât, dar uh, port și discuții numeroase cu reprezentanții agriculturii, cu miniștrii agriculturii din diferitele state membre și uh, chiar vreau să ne luptăm pentru ca să creștem, de fapt, bugetul, nu numai să-l apărăm să nu fie scăzut mai departe. Sigur că e bine că avem uh, disponibilitate de partea miniștrilor, dar știți și dumneavoastră că nu miniștrii singuri decid dacă se poate crește bugetul sau nu. Impresia mea până acum însă a fost că există o disponibilitate pentru a mări bugetul pentru PAC ceea ce deja e un semnal pozitiv. Există și o explicație foarte interesantă din partea ministrului german, francez și spaniol. Toți trei mi-au spus că politica PAC și bugetul PAC trebuie să fie crescut neapărat, iar acesta fiind dat că vine din partea lor, cred că este un semnal pozitiv. Din partea comisiei pot spune că la următoarea reuniune voi putea să vă povestesc mai multe pentru că suntem tocmai uh, pe Um, suntem uh, pe cale să facem anumite analize și evaluări care vor fi foarte interesante atunci când va trebui să facem o evaluare generală. Facem, uh, de fapt, studii de impact despre felul în care pactul ecologic va avea un impact pe agricultură, deci sunt analize care sunt în curs în momentul de față și uh, avem și o rezoluție foarte bună din partea Parlamentului European în care dumneavoastră, pe bună dreptate, ați exprimat părerile dumneavoastră despre acest subiect. Vă amintesc că dumneavoastră ați spus că în cadrul pactului uh, ecologic al acestui proiect pe care dumneavoastră îl uh, salutați, trebuie să fie reevaluată PAC. Iar la următoarele ședințe pe care o să le avem, sau chiar la prima, când o să ne mai întâlnim, o să vă prezint poziția detaliată a Comisiei în urma tuturor studiilor care s-au făcut. Totul uh, depinde de buget. Dacă pactul ecologic oferă baza pentru negocierile pentru buget și dacă noi spunem că vrem să avem uh, mijloace suplimentare pentru pactul ecologic, atunci eu cred că s-ar putea să ajungem la un uh, acord. Cred că dacă la al doilea pilon, de exemplu, pentru proiecte ecologice sau la primul sunt prevăzute măsuri suplimentare, eu zic că atunci uh, s-ar putea să ajungem la un acord politic și că lucrurile nu vor fi problematice. Mi-amintesc de discuția pe care am avut-o cu dumneavoastră la audierea pe care am uh, avut-o în fața comisiei dumneavoastră și am vorbit atunci de programele pentru ecologie. Ați spus că atunci că comisia trebuie să întocmească o listă cu diferite măsuri din care listă statele membre să poată să aleagă măsuri. Să știți că lucrăm la o astfel de listă și dacă vine o inițiativă a Parlamentului pe subiectul acesta, știți că mm, inițial nu era parte din propunerea Comisiei, dar dacă vine o inițiativă ca aceasta din partea Parlamentului, noi suntem gata să vă prezentăm un astfel de proiect și să lucrăm împreună la un compromis. Deci trebuie să existe voința politică din partea dumneavoastră ca proiectul să poată să uh, fie modificat spre bine. În ceea ce privește bioagricultura, este și ea un subiect foarte important. Noi lucrăm la dezvoltarea agriculturii ecologice, care nu este de, de fapt uh, la fel de bine dezvoltată în toate statele membre. Când am fost în uh, Austria, am vorbit foarte mult despre aceste decalaje în ceea ce privește ecoagricultura. În Austria însă am identificat următoarea problemă. Unele ferme biologice trebuie să renunțe la acest statut pentru că sunt prea multe cerințe restrictive pe care nu mai pot să le îndeplinească, mai ales în ceea ce privește accesul uh, vitelor, de exemplu, la pășuni E vorba de ferme care se ocupă cu creșterea animalelor, mai precis a, a vitelor, a vacilor și nu au acces la pășuni pentru că au diferite eh, locații, sunt răspândite în diferite locații și mm, nu au acces la fel de ușor în toate locațiile la aceste pășuni. Eu am vizitat chiar eh, respectivele ferme și am uh, constatat cu ochii mei că animalele sunt uh, crescute bine, după toate standardele de bunăstare a animalelor, dar că, într-adevăr, ele nu corespund, uh, aceste ferme, cerințelor foarte restrictive de pășuni și, deci, ele nu vor mai putea să mai fie numite ferme ecologice, deși ani de zile au fost ferme ecologice. Și încercăm să găsim o soluție pentru aceste ferme și sperăm să găsim o soluție care să fie potrivită și care să uh, ne ajute să protejăm conceptul agriculturii ecologice, pentru că altfel ea va avea de suferit. Este vorba de o situație excepțională și va trebui să găsim o soluție neapărat, pentru că este foarte păcat. Am discutat și despre problema concentrărilor de teren la întâlnirile pe care le-am avut um, între noi, dar și la audiere. Știu că doamna Müller s-a ocupat de subiectul acesta și îmi amintesc foarte bine că Uniunea Europeană spunea că nu are competențe când e vorba de reglementarea problemelor de proprietate în Uniunea Europeană. Însă, o să începem um, activitatea de inventar a situației în toate statele membre pentru ca să vedem care sunt clauzele de protecție de care dispune legislația fiecărui stat membru în domeniul prevenirii concentrării terenurilor. Avem deja o bună practică în anumite state membre și am putea să le folosim ca model. Eu zic că am trebui uh, să stimulăm aceste bune exemple, pentru că 3% dintre proprietăți au 50% din uh, terenurile agricole din Europa. Acestea sunt cifrele și e un fenomen care este cât se poate de, de îngrijorător. Permiteți-mi, vă rog, să mai uh, abordez încă o temă. Am făcut deja câțiva pași, sunt în contact cu doamna Ferreira, doamna comisar pentru politica regională, pentru că unul din obiectivele mele este să mă asigur că politica agricolă comună nu este benefică numai pentru zonele rurale, ci să se țină cont și de politica de coeziune, pentru, adică în sensul că și politica de coeziune să fie folosită, pentru că foarte multă lume care trăiește în zone rurale nu este agricultor și în multe state membre se aplică această regulă, iar politica de coeziune ar putea și ea să-și aducă o contribuție și nu numai politica agricolă, care să investească bani în zonele rurale. Avem nevoie de o sinergie mai bună între politica de coeziune și politica agricolă din acest punct de vedere. Ideea aceasta a fost susținută, am văzut eu, la toate discuțiile pe care le-am purtat. Toată lumea mi-a spus că sunt de acord că regiunile rurale trebuie să fie susținute mai bine, mai mult, dar și din fonduri de coeziune. Doamnelor și domnilor, Acestea sunt punctele cele mai esențiale, cele mai importante pe care le-am discutat până acum și care ne preocupă pe noi la comisie. Vă mulțumesc oricum foarte mult pentru invitație și vă stau la dispoziție cu mare plăcere pentru toate întrebările pe care le veți avea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru aceste cuvinte de introducere. Se vede că dumneavoastră nu citiți doar ce ați pregătit pe o foaie sau ce vi s-a pregătit, ci chiar ați venit cu experiențe personale pe care le-ați uh, trăit în Austria, știți exact unde îi doare pe fermiere acolo, știți exact care sunt problemele pe care le întâlnesc anumite ferme și e foarte bine că discutăm atât de concret. Să știți că coordonatorii deja vor lua cuvântul și se bucură să vă pună întrebări. Domnul Dorfman mai întâi, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și o bună dimineață foarte frumoasă. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați vorbit despre obiectivele politicii agricole comune și cred că Trebuie într-adevăr să ne gândim care este obiectivul politicii noastre PAC. Câteodată am impresia, după 10 ani de uh, plăți directe, s-a dezvoltat o mașinărie de împărțire a banilor gigantică, dar care nu mai are un obiectiv foarte clar. Toată lumea primește bani. Dar când ai o politică de asemenea amploare, trebuie să te gândești și care este obiectivul pe care vrei să îl promovezi. Dumneavoastră ați menționat câteva. Ne-ați uh, spus vrem să ajutăm uh, întreprinderile familiale, de exemplu, să-i ajutăm să gestioneze mai ușor terenurile. Și aveți dreptate că, din păcate, competența pentru legislația de proprietate a terenurilor nu este la Uniunea Europeană, ci la statele membre. Dar vă garantez că dacă aceste ferme nu vor mai primi uh, Uh, bani, atunci ele nu se vor mai crea. Deci politica noastră agricolă, care stimulează până la urmă fermele mici și le ajută să supraviețuiască, a fost importantă, pentru că altfel, într-adevăr, unii dispar. Trebuie, după părerea mea, să avem grijă de tineri, să avem mai multă durabilitate și să încercăm să stimulăm mult mai mult spațiile rurale. Cred că am pierdut în ultimii ani din vedere importanța zonelor rurale, pentru că zonele rurale au nevoie de fermieri, au nevoie de tineri care să se implice în agricultură și trebuie să punem în lumina reflectoarelor viața la țară, ca să spun așa, în viața agricolă, fermele și așa mai departe. Ați vorbit de două lucruri, despre strategia Farm to Fork, dar și de pactul ecologic. Eu cred că trebuie să avem grijă ca noi, agricultura, să nu devenim un spectator, nici aici în Parlament și nici în Comisie. Și am senzația câteodată la Comisie că sunt alții care vor să se ocupe de PAC și vor să vorbească despre uh, agricultori, despre țărani, dar nu vor să-i implice, de fapt, doar pentru că e foarte frumos să vorbești despre ei. Mai ales la strategia de la fermă la furculiță, nu este cu siguranță numai o temă de agricultură, este și o temă de agricultură și dacă nu implicăm și pe cetățenii care se ocupă de agricultură, dacă nu implicăm pe fermieri, pe țărani, atunci nu e bine. Trebuie să reprezentăm cu adevărat interesele țăranilor. Mulțumesc. Paolo de Castro. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bun venit Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, care a reluat, cred eu, în parte ceea ce am auzit deja de la dumneavoastră în audierea din fața comisiei noastre. Este foarte important ca eco-schemele și obiectivele foarte importante ale PAC care sunt uh, provocările mari de mediu pe care le are această comisie, deci uh, pacul cu, uh, pacul cu deci pactul ecologic. Mi se pare foarte bine să avem măsuri ambițioase, dar ele trebuie să fie gestionate la nivel european și nu trebuie să fie lăsate uh, la îndemâna numai a statelor membre. M-a făcut plăcere că dumneavoastră ați reconfirmat această abordare. Dar, după cum a zis și colegul meu Herbert Dorfman, e foarte important ca strategia de la fermă la farfurie să fie legată de reforma PAC. Nu putem să pretindem din partea agricultorilor noștri mai multe angajamente, mai multe angajamente și din partea noii PAC, deci mult mai multe cerințe și din partea pactului ecologic, din, de la strategia de la fermă la farfurie și după aceea să le tăiem resursele pe partea cealaltă. Este esențial, deci, să încercăm să avem un singur regizor în aceste strategii și să ne asigurăm că agricultorii noștri să fie cu adevărat protagoniștii procesului. Dumneavoastră, în intervenție, ați vorbit de o politică a stimulentelor și nu de o politică a penalizărilor și sancțiunilor. Trebuie să stimulăm agricultorii să facă mai multe. Într-adevăr, așa pactul ecologic poate să devină o um, oportunitate pentru agricultorii noștri și nu o penalizare. Dacă o luăm pe această cale pe care noi o să vă urmăm, domnule comisar, vrem să vă urăm mult succes și cu siguranță știm că nu va fi ușor. Avem și noi dificultățile noastre în cadrul Parlamentului, între diferitele comisii, dumneavoastră veți avea aceleași dificultăți, omologe, să zicem, în Colegiul Comisarilor. Dar să știți că echipa comisarilor și cu noi trebuie să avem o strategie împreună și dacă este așa, atunci vom reuși. Vă urez mult succes! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, uh, pentru prezența dumneavoastră la Săptămâna Verde din Germania. Vă mulțumesc și pentru frazele acestea germane pe care le-ați spus la începutul uh, introducerii dumneavoastră. Atmosfera în cadrul uh, Săptămânii Verzi la agricultorii noștri n-a fost niciodată atât de tensionată ca de data aceasta. Cred că ați simțit acest lucru. Agricultorii se tem de prea multe reglementări Um, cel puțin în Germania, și ceea ce am văzut este că tinerii nu mai vor să mai continue, de exemplu, întreprinderile părinților de multe ori. Eu am acum mai multe întrebări și anume cum putem să reglementăm toate aceste probleme la nivel european Vreau să vă întreb, cum puteți să garantați că pacul devine un fel de zid de rezistență în fața grindilului, pactului ecologic, care este foarte bun. Știu că toți agricultorii știu că este nevoie de mai multă protecția climei, de mai multă protecția mediului și ne-am bucurat foarte mult să putem să le dăm și banii la dispoziție pentru ca să o facă. Însă avem în continuare îngrijorarea că acești bani nu vor ajunge la ei și deci iar vor avea și mai multe cerințe de respectat, dar nu vor avea banii pentru ca să o facă. Dumneavoastră ați vorbit despre un studiu de impact care ar fi în lucrare la comisie. Dacă acest studiu de impact din partea comisiei este elaborat, atunci aș vrea să vă rog să țineți cont de toate elementele de exemplu, tăierea pesticidelor, reducerea, reducerea um, um, îngrășămintelor, la bunăstare schimbări, la bunăstarea animalelor. Toate aceste costuri nu trebuie transferate pe agricultori. Dacă vrem să facem o adevărată evaluare și să analizăm care sunt costurile suplimentare pe care le va avea de suportat agricultura, trebuie să vedem cu cât poate să suplinească politica. E foarte important acest lucru. Și un al treilea punct pe care vreau să vi-l prezint aici, programele ecologice. Dumneavoastră știți cu siguranță că noi în Germania, în momentul de față, avem un blocaj pentru bio-lapte, lapte biologic. Deci nu mai există posibilitatea posibilitatea de a aduce pe piață lapte ecologic la un preț mai ridicat. Avem nevoie de aceea, domnule comisar, de piețe dacă vrem să transferăm totul pe bio, trebuie să existe și o piață de desfacere pentru el. Mulțumesc. Domnul Hoisling. mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru că ați venit la noi în comisie. De săptămâna trecută știu că avem un vis comun în ceea ce privește agricultura biologică. Dar haideți să vorbim despre reforma PAC. S-a vorbit deja de câteva ori de ea aici. Acum negociem um, proiectul uh, predecesorului dumneavoastră și vom încerca până la sfârșitul anului să punem în aplicare ce stabilim. Peste noi a venit însă și pactul ecologic, a mai venit și strategia de la ferma la farfurie și eu mă întreb cum putem să suprapunem toate aceste lucruri care trebuie făcute în același timp. Știu că în procesul de trilog va trebui să fie rezolvat tot ce nu se rezolvă acum, dar eu zic că e momentul totuși să spunem că trebuie să-i implicăm și pe agricultori, să le explicăm care sunt noile cerințe și să știm ce trebuie să introducem în noile cerințe. Eu zic că ar fi bine să facă mai repede comisia propunerile. Mă bucur că mă, mă miră că acum s-a amânat strategia de la fermă la furculiță până mai pentru că lucrurile trebuie să se întâmple mai repede și mă bucur dacă dumneavoastră preluați și regia Uh, subiectului. Mi s-ar părea însă bine să fie cu totul în regia dumneavoastră. Momentan mi se pare că v-au preluat alții totuși competențele. În ceea ce privește uh, problemele pe care le avem uh, în Austria. Mă mulțumesc foarte mult că v-ați implicat acolo, dar trebuie să vedem și ca în Europa, așa cum s-a încercat și cu reforma regulamentului uh, pe agricultura ecologică, să se găsească soluții pentru toți agricultorii, să fie bine puse în aplicare aceste măsuri și să nu creăm bariere suplimentare. Doamna Müller a spus pe bună dreptate înainte că avem nevoie de o strategie pentru ca să putem desface produsele ecologice în Europa, pentru că nu e vorba numai să facem cerințe, e nevoie și de un concept de desfacere pe piața acestor produse. Eu îmi pun multe speranțe în strategia dumneavoastră dumneavoastră despre agricultura biologică și sper să avem un obiectiv în PAC pentru ca să putem întări acest domeniu. Și mai vreau să spun ceva și sunt de acord aici cu Herbert Dorfman. Avem obiectivul ca PAC-ul să aibă din nou un obiectiv, pentru că mi se pare într-adevăr că e puțin în derivă. Noi împărțim cu bani și aruncăm cu bani, dar de fapt foarte mulți agricultori și-au pierdut sensul, nu mai știu de ce fac această meserie. Trebuie să reușim să re răsplătim performanța și nu numai să vorbim despre suprafață, pentru că asta nu este o răsplată pentru ceea ce fac. Haideți să ținem cont de performanță, pentru că așa eu cred că vor fi motivați agricultorii și să se ocupe și de problemele de climă pe care le punem acum peste ei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul David!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 unde vedeți posibile fricțiuni. E greu să ne gândim la tractoare pe baterii. Vorbiți de nevoia de a înlocui pesticidele ca totul să fie ecologic, dar problema este cu ce să le înlocuim. Agricultura ecologică este foarte costisitoare. Agricultorii vor avea probleme de motivare și de resurse. Populația de fermieri e în scădere, ca să nu spunem dispariție. Ce e de făcut? O altă problemă, importurile din țări terțe. Nu putem asigura că standardele noastre sunt respectate și acolo. Colegi Cucimiuc. Mulțumesc, colegul Cucimiuc. Mulțumesc foarte mult aș vrea să vă mulțumesc în numele grupului ECR. Vă mulțumesc că ați venit astăzi în comisia noastră. La audiere ați afirmat că veți coopera îndeaproape cu Parlamentul European, iar vizita dumneavoastră confirmă ce ați spus la audiere. Aș vrea să mă refer la două subiecte. Unul e cel pe care l-ați menționat, proiectul de buget – și cadrul financiar până în 2027, care a fost propus de comisia anterioară în luna mai 2018, dar nu s-a discutat, nimeni pe vremea aceea n-a auzise de pactul ecologic. Noua Comisie Europeană a propus acest pact ecologic și, haideți să spunem, uh, deschis structura vechiului buget și în această parte care ține de PAC nu are nimic de a face cu noile provocări cu care se vor confrunta acum agricultorii europeni. E o anumită tensiune în agricultură și în rândul fermierilor. Am avut proteste în țările occidentale, în țările de jos, în Germania, în Belgia, în Franța. Agricultorii au ieșit în stradă. Dumneavoastră considerați că aceasta e din cauza că proiectul de buget nu e compatibil și nu e aliniat cu noile provocări cu care se confruntă agricultorii. Aceasta era prima întrebare. A doua, ați spus că ați fost în Austria, ați fost în ferme de mici dimensiuni, în ferme ecologice. La audiere ați afirmat și că va fi o prioritate pentru dumneavoastră și veți depune toate eforturile pentru a sprijini aceste ferme ecologice. Știm cu toții că la pilonul 2 există multe limite care împiedică fermele mici să aibă acces la acest sprijin. Sunteți gata să eliminați acele bariere? Mulțumesc! Dank, colegi Flanagan. Mulțumesc, colegul Flanagan. Bun venit, domnule comisar la prima întâlnire semnificativă în calitate de comisar pentru agricultură. Mult succes! E extrem de important și dacă faceți o treabă bună, vom avea un viitor bun? Sperăm că da. A spus cum veți apăra bugetul. <clears throat> Eventual ne explicați cum o să-l apărați. Avem o situație în care procentul întregului buget european e propus pentru agricultură să scadă de la 39,36 la 28,5%. Se discută mult în legătură cu modul în care vom avea mai puțin bani, dar nu se discută sufi- suficient de ce o creștere de 200% pentru apărare. Deci spunem că vom apăra bugetul. Vă veți lupta să aveți o bucată mai mare din bugetul european pentru agricultură? pentru că îl ascultăm pe prim-ministrul Varadkar din Irlanda într-o dezbatere, așa a spus că va acoperi pe plan național uh, lipsa de bani. Mie mi se pare că mulți au renunțat la lupta de a menține bugetul. Deci mi se pare că nu se va întâmpla. Dumneavoastră veți apăra procentul care se va da agriculturii. Apoi în legătură cu modul în care de cheltuim banii pentru Mercosur, Irlanda, a primit 100 de milioane de euro, 50 de milioane de euro de la UE, cu încă 50 de milioane din Irlanda pentru a reduce producția. În același timp, când a semnat provizorul un acord de a aduce 99.000 de tone de carne de vită din țările Mercosur, puteți justifica să cheltuiți banii contribuabililor europeni pentru a stinge un incendiu aprins de noi înșine în legătură cu Natura 2000, terenurile respective și plățile de garanție. Dacă legea europeană, de ce trebuie ca statele membre să nu plătească pentru niște terenuri care sunt o povară. Eu sprijin ideea de a apăra biodiversitatea, dar trebuie ca cineva să plătească. Dumneavoastră veți sprijini ideea că trebuie plătită și, în fine, în legătură cu plățile de redistribuție, poziția Comisiei a fost 100% poziția agri a fost 65. Eu aș vrea să vedem 100%. Vă veți lupta pentru că ați vorbit de fermele mici familiale pentru o plată de redistribuție de 100%. Mulțumesc și mult succes! Mulțumesc foarte mult, am terminat runda coordonatorilor și acum o să trecem la primul răspuns al domnului comisar. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor, tuturor coordonatorilor, vă mulțumesc pentru întrebările foarte interesante. V-ați referit și la multe subiecte la care țin foarte mult. Ați vorbit despre aspecte bugetare, dar ați vorbit și despre um, structuri mentale în PAC. Domnul Dorman are dreptate. nu avem o viziune suficient de limpede în legătură cu politica agricolă comună în Uniunea Europeană. Există unele modificări care fac ca fermele noastre să crească și mai mult. Există producție mică, intensivă, dar fermele mici dispar, nu pot să concureze. Acum e o schimbare istorică. Există o oportunitate de a schimba lucrurile, de a pune capăt acestui proces. Ar trebui să profităm de această oportunitate, să folosim pactul ecologic, să punem capăt acestor tendințe negative pentru a utiliza pactul ecologic în mod corespunzător. Am avea bani ceea ce înseamnă că agricultura noastră nu se poate dezvolta în timp ce există reduceri la pilonul 1 și la pilonul 2. Agricultura europeană nu va putea face față acestei noi situații. De asemenea, mai puține pesticide o să ducă la pierdere de venituri pentru agricultori standarde mai mari de bunăstare animalelor, o să ducă la cheltuieli suplimentare. Și se pot găsi cele mai bune instrumente în pilonul 2. Nu vreau să mă refer la niciun stat membru, dar știu ce s-a întâmplat în Austria, unde pilonul 2 funcționează foarte bine în Austria. Și majoritatea fondurilor se cheltuie pentru a sprijini scheme agricole de mediu. Deci această schemă se aplică deja în Austria. Așadar, dacă o sprijinim cu adevărat, acest pilon 2 uh, uh, puternic și sprijinim fermele ecologice, am putea atinge obiective foarte bune și rezultate foarte bune. Trebuie să profităm de această ocazie să profităm de această șansă, iar pactul ecologic e o scuză bună de a schimba sprijinul pentru ferme mai mici, mai slabe, care sunt în curs de dispariție, pentru că nu pot face față situație. Dar dacă le ajutăm, vor putea concura și vor supraviețui. Iată șansa noastră. Domnule de Castro, ați menționat schemele ecologice. După cum am afirmat, eu sunt gata să mă așez la masă și să discut chestiuni concrete, soluții concrete. În principiu sunt de acord și fermierii discută despre asta. Nu e doar o solicitare politică și agricultorii ar dori să știe mai mult ce ar trebui să facă. pentru a se considera că aderă la norme că vor să știe care este situația. Au nevoie de reguli limpezi, deci sunt gata să cooperez cu Parlamentul European și în legătură cu acest aspect. Doamna Miller a vorbit despre programele și schemele ecologice. După cum v-am spus, acest plan de acțiune pe termen îndelungat în legătură cu agricultura ecologică este elaborat și domnul Heusing a menționat acest lucru. Da, e ceva foarte important. Nu e vorba doar de creșterea suprafețelor pentru fermele organice. Trebuie să mărim producția organică și consumul de produse ecologice. Acest consum e extrem de divers de la un stat membru la altul. Referindu-mă din nou la Austria, pentru că am fost acolo recent, aproape 25% din terenuri sunt cultivate cu uh, plante ecologice, iar consumul reprezintă cam de 200 de euro pe cap de locuitor în Austria. Trebuie să vă spun că în Polonia, în comparație cu Austria, este doar de 4 euro pe cap de locuitor în ce privește produsele ecologice. Deci doar 4 euro pe cap de locuitor. Deci diferență uriașă între Polonia și Austria. Trebuie să dezvoltăm agricultura ecologică și să nu ne gândim doar la suprafețe mai mari, ci să fie ceva proporțional. Trebuie să avem și ferme de animale, trebuie să promovăm produsele ecologice, trebuie să dezvoltăm întreaga piață ca parte a planului de acțiune în care se va prezenta în curând. S-au pus unele întrebări în legătură cu strategia de la fermă până în farfurie sau la furculiță. Multe chestiuni agricole țin de răspunderea altor direcții generale, de exemplu, permisele pentru pesticide este în răspunderea DG dar pot să vă asigur că particip activ la <clears throat> toate activitățile interne ale Comisiei și o decizie în legătură cu acest subiect va trebui să fie precedată de o evaluare de impact de care mă voi ocupa. De asemenea, trebuie să ținem minte că dacă apar orice noi propuneri cu standarde superioare, cu cerințe suplimentare, cu o presiune mai mare exercitată asupra agricultorilor, ne va trebui să ne ocupăm de acestea și să ajutăm pe agricultori. Tratăm activ și nu o să-mi schimbă abordarea și filozofia în acest sens. Domnul David a spus că, da, avem această problemă, uneori agricultorii sunt uh, prezentați ca fiind uh, vinovați ei care provoacă problemele climatice, dar nu e adevărat. Fermierii sunt în primul rând victime ale secetei, ale altor catastrofe naturale care îi afectează pe agricultori tot mai mult. Deci agricultorii sunt în linia întâi în bătălia cu schimbările climatice. Desigur că există unele practici agricole care ar trebui limitate sau eliminate dacă sunt dăunătoare mediului înconjurător. Mă gândesc acum la agricultura de tip industrial. Trebuie să fim rezonabili, trebuie să introducem limite, dar în general, cred că agricultorii în domeniul agriculturii ecologice, fermele de familie, nu ei sunt vinovați de aceste dezastre și pot avea un impact favorabil. Domnul Cujmiuc a pus o întrebare în legătură cu protestele fermierilor din Europa. Da, le-am văzut, sunt la curent, sunt agricultori care protestează. Am vorbit cu organizatorii acestor mișcări de protest. Oamenii sunt îngrijorați. Principala temere ține de noile obligații, noile cerințe. Nu există fonduri suficiente, ceea ce poate subina întregul pact ecologic. Trebuie să ne menținem vigilența. Trebuie să depunem toate eforturile pentru ca pactul ecologic să fie încununat de succes. Pactul ecologic nu ar trebui să fie însoțit de conflicte, de proteste, de tensiuni. Trebuie să facem tot ce putem pentru a evita acest lucru. Cu toate acestea, agricultorii au dreptul să protesteze. Au existat solicitări justificate adresate guvernelor naționale, iar agricultorii sunt îngrijorați în ce privește micile exploatații la care s-a referit domnul Cușmiuc. Da, E o altă chestiune foarte importantă și analizez programele de dezvoltare rurală și trebuie să vă spun că există multe uh, dispoziții care exclud micile fermieri. Micile ferme există anumite plafoane sau praguri care exclud micile ferme și de multe ori sprijinul merge la agricultura intensivă, la fermele uriașe, iar adesea fermele mici sunt cu totul excluse. Desigur, asta depinde de program. Nu e o regulă generală. Cu toate acestea, în planurile strategice ale PAC, pe care le voi supraveghea, aș vrea să mă concentrez pe planuri strategice care vor trebui să țină cont de micile ferme, care să fie incluse în sprijinul care vine de la pilonul 2. Iată una dintre prioritățile mele. Va trebui să facem pilonul 2 mai democratic, pentru că în unele programe a existat un grup restrâns de beneficiari și ar trebui ca acest grup să fie extins. Toți agricultorii care sunt dispuși și vor să participe la acest program ar trebui să aibă voie să o facă. Acum pentru domnul Flanagan. Întrebările dumneavoastră se leagă de buget, cum o să apăr bugetul. Aș spune că o să fac acest lucru <clears throat> până la limitele mandatului pe care le am de comisar. Discut, particip la discuții politice, încerc să conving statele membre pentru că ține de ele și încerc să conving statele membre să fie cât mai îndrăznețe în ce privește bugetul. Am avut multe întâlniri și discuții cu statele membre și sper că va fi o schimbare favorabilă din partea statelor membre și că bugetul va fi mai mare. Provocările sunt uriașe și pentru a face față acestor provocări avem nevoie de mijloace și de fonduri, pentru că altfel – această idee minunată a pactului ecologic nu o să devină realitate, în special nu în agricultură. Deci, interesul nostru comun să nu permitem așa ceva. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prima rundă de întrebări. O să trecem acum la următorii colegi. Vreau să vă spun că avem 30 de colegi care s-au înscris pe lista de întrebări. O să fiu extrem de strict, să știți, cu respectarea minutului pe care îl aveți. Doamna Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, bun venit aici. Dumneavoastră spuneați că în călătoria dumneavoastră în Austria ați văzut că al doilea pilon al PAC uh, este unul uh, cu reușite. Sper că în vizita pe care o veți face în Spania și sperăm să fie cât mai rapid cu putință, să vedeți acolo reușita primului pilon al PAC care a adus la mai multă bogăție, competitivitate și durabilitate. Dumneavoastră ați vorbit astăzi în special despre acordul verde și viitoarea strategie a Comisiei de la fermă la furculiță. Știți foarte bine că există un val verde care nu poate fi oprit, cu consecințe asupra pacului care îngrijorează acest sector. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine aceste îngrijorări și aș vrea să vă întreb, așa cum a făcut-o un alt coleg al meu, aș vrea să vă rog ca dumneavoastră să fiți uh, lider al acestei dezbateri în legătură cu acordul verde și strategia de la fermă la furculiță. Pentru că dumneavoastră și nu colega dumneavoastră trebuie să vă asumați această responsabilitate pentru a susține sectorul agriculturii în Europa. În ultimul rând, aș vrea să vă reamintesc că Parlamentul este foarte hotărât și a avut o rezoluție în legătură cu taxele vamale impuse de SUA și dorim ca Comisia să vină cu un plan de urgență pentru sectoarele afectate. Mult succes și vă așteptăm în curând în Spania. Mulțumesc! Egin Vino. Doamna Viner. Ia, yeah. uh, Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Vocicovski, că ați venit la noi. Ceea ce mă șochează cel mai mult în ceea ce am auzit de la dumneavoastră este că 3% din proprietari dețin 50% din um, terenurile din UE. Mi se pare că e îngrozitor. Vorbim cu toții de structuri mici, de agricultori cu uh, ferme mici și 3% au atât de mult mă miră că cineva mai este pentru subvenționarea la hectar din primul pilon, pentru că dacă dumneavoastră, deci dacă se profită cu un procent atât de mic, atunci, de fapt, noi stimulăm uh, agricultura greșită până la urmă. Trebuie spuse aceste lucruri. Mi-aș dori, în ciuda diferențelor dintre grupuri, să încercăm să găsim o soluție inovatoare pentru ca să transformăm agricultura noastră, pentru că știm foarte bine că suntem cu spatele la zid. Știm că a apărut pactul ecologic și a apărut pentru că avem probleme enorme. Noi nu avem nevoie de uh, apărare după ce ne-am pus în uh, lumina uh, gloanțelor. E foarte important să protejăm al doilea pilon, fiind dat că trebuie însă redus, mă întreb dacă n-ar trebui să obligăm statele membre să participe cu un minim pentru, la agricultura ecologică, pentru că altfel nu o să mai avem până așa cum este acum. Mulțumesc. Vă rog frumos să respectați minutul. Doamna Tomașici. Frau Kollegin Tomasic. Doamna Tomasic. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospodine poslanić. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, foarte pe scurt. Anumite state membre, printre care și Croația, au în continuare foarte multe suprafețe care nu sunt exploatate și sunt în proprietatea statului, în timp ce tineri agricultori care au multe planuri și idei nu au suprafețe de pământ pentru a-și realiza aceste planuri. Așa că aș vrea să știu cum, în ce fel ar putea sau ar dori Comisia să uh, promoveze acest lucru în statele membre, astfel încât uh, ajutoarele să fie repartizate în mod corect pentru populația locală. Doamna Fricionova, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș vrea să vă pun o întrebare care n-a fost menționată până acum. Este vorba de utilizarea noilor tehnologii în uh, agricultură și mă refer aici la ingineria genetică. Uh, dacă dorim să reducem la minim utilizarea substanțelor chimice și în același timp agricultorii să supraviețuiască, cred că este un instrument care până acum nu a fost îndeajuns de bine folosit. Este din punct de vedere administrativ complex de implementat, este costisitor. Care este părerea dumneavoastră? Cum putem ajuta pentru o mai bună implementare și o mai extinsă implementare? Domnul Amaro. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, această problemă a pactului ecologic și a agriculturii nu este până la urmă un, un, un joc uh, care trebuie să lăsăm întâmplării. Noi ascultăm aici diferite opinii și Deja agricultura care este de vină, se spune, pentru biodiversitate și așa mai departe, acum trebuie să fie acuzată și altele. Nu mai poate să fie lovită ca într-un joc de box. Trebuie să știm exact că agricultorii își doresc pactul ecologic. Dar dacă, domnule comisar, reforma PAC ar necesita resurse adecvate, de data aceasta este nevoie să îi ajutăm, bineînțeles și financiar, pe agricultorii europeni. Și aș vrea să vă pun întrebarea următoare. Aș dori să știu dacă e să vorbim despre uh, firmele mici și de echilibru pe care trebuie să-l găsim. Aș vrea să știu ce puteți spune despre posibilitatea de a avea o egalitate mai bună a plăților și în primul pilon și, bineînțeles, apoi să încercăm să discutăm și ce facem cu al doilea pilon și cu politica de coeziune, care poate să fie îmbinată cu PAC. Mulțumesc! Dank, colegii Christensen. Mulțumesc, domnul Christensen. Tak for det, og det blev på dansk. Øh. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Eu aștept cu nerăbdare să cooperăm împreună în următorii ani și aș avea și o întrebare. Care este poziția dumneavoastră în legătură cu noile tehnici, cum ar fi CRISPA? Cred că Tehnologia ne oferă noi posibilități pentru noi culturi care să fie mai adaptate climei noastre, deci cred că ar trebui să profităm de aceste noi tehnologii pentru a lupta împotriva schimbării climatice. Sper să propuneți să retragem CRISPA din regulamentul pentru OMG. Mulțumesc, domnul Bushman. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule Wojciechowski, mă bucur foarte mult că ați venit astăzi la noi. Am o întrebare pe tema protecția animalelor. La transportele de animale am văzut foarte multe catastrofe și încălcări ale legilor. Am văzut întâmplări îngrozitoare, mai ales transporturile în afara Uniunii Europene duc la situații care clar nu mai corespund standardelor europene. De exemplu, nu există opriri către Asia, centrală și nici pe vapoare uh, către Orientul Mijlociu. Sunt proceduri chinuitoare. Dar și în cadrul Uniunii Europene nu există destule controle și se încalcă legea foarte des. De aceea, întrebarea mea, care este strategia pe care o vreți dumneavoastră, pe care o veți susține pentru ca Uniunea Europeană să nu mai încalce legea în ceea ce privește uh, transportul de animale și să nu mai existe tragedii în acest domeniu? Mulțumesc, domnul Iurghil. Pani Przewodniczący, Pani Komisarzu, mało czasu, ale krótko. Mulțumesc. Domnule comisar, foarte pe scurt. Nu credeți că ar trebui să evaluați obiectivele PAC așa cum uh, apar ele în tratat în 2009, uh, pentru că se vorbește acolo despre Pactul Verde European și ar trebui să vedem dacă aceste obiective într-adevăr sunt atinse sau dacă ar trebui să schimbăm ceva. În ceea ce privește perioada de tranziție de 2 ani, Foarte mulți colegi au uh, făcut deja comentarii în acest sens. Comisia Europeană a cerut Poloniei să se facă o clarificare în ceea ce privește legea referitoare la terenurile din Polonia. Însă asta nu ține de competența Pol Comisiei, ține de competența națională. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rusen. Mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur că vom putea lucra împreună în timpul acestui mandat și de asemenea mă bucur să văd că dumneavoastră susțineți bugetul pentru agricultură. Însă sunt foarte îngrijorat în legătură cu acest acord verde. Pentru că acest nou acord verde vine cu foarte multe ambiții, dar nu ne oferă niciun fel de instrument de utilizat, instrumente de care avem nevoie pentru agricultori, de exemplu, pentru agricultura de înaltă precizie sau pentru a evita tot felul de agenți contaminanți și așa mai departe. Și nu-i vorba aici doar pur și simplu de bani. De aceea, domnule comisar, mă întreb cum putem face pentru ca experiența de sute de ani a agricultorilor să fie avută în vedere în definirea acestui nou acord verde. Și încă o întrebare. Vreau să vă întreb ce va face Comisia pentru a utiliza cele mai bune tehnici și instrumente în domeniul agricol. Dar uh, vreau să vă mai spun încă o dată că dacă doriți vreodată să vizitați țările de jos, veți fi bineînțeles binevenit. Mulțumesc, doamna Katainen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră și vă urez uh, succes în uh, acest mandat. Mi se pare foarte important ceea ce spuneați uh, sau ceea ce se menționa în scrisoarea de misiune a dumneavoastră, unde se arată că reforma PAC trebuie să țină cont de recomandările din 2018 ale Comisiei. Sper să veniți cu ambiții, să apară ambiții puternice și în noul acord verde și pactul verde să fie implementat astfel încât să nu ducă la o povară administrativă suplimentară pentru agricultori și să nu se reducă veniturile lor. Trebuie uh, să îi ajutăm, să îi promovăm pe agricultori, nu să îi sancționăm. Ce va face Comisia pentru ca agricultorii să fie considerați ca factori esențiali în soluționarea problemelor uh, climatice și să nu fie învinovățiți pentru acestea. Dumneavoastră spuneați că agricultorii, că fermierii sunt victimele schimbării climatice, însă cum putem face pentru ca ei să fie agenții acestei schimbări? Doamna Alieva. Deci temă să se zăsegnă. Domnule comisar, dragi colegi, Tema aceasta a fost deja abordată de mai multe ori. Poate că dumneavoastră veți reuși să găsim o sinergie între diferitele tipuri de finanțare. Mă refer la PAC, la strategia pentru bioeconomie, biodiversitate, pactul ecologic și strategia de la fermă la furculiță. Știm că dosarele acestea au diferite termene. Dumneavoastră ați spus că e nevoie de o mărire a bugetului, însă n-ar trebui să uităm că și în cadrul PAC-ului nu există numai uh, activități agricul, agricole, ci trebuie să fie stimulate și alte activități și um, care, la rândul lor, aduc o calitate a vieții mai bune, digitalizări, zare, um, prestări de servicii, mensuri de protecția mediului, acestea sunt la cele la care mă refer. Și apoi nu avem uh, nicio prevedere de tranziție pentru ajutoarele care se vor uh, limita și să știți că agricultorii se uh, îngrijorează. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, aș vrea să știu care e poziția dumneavoastră cu privire la ancheta din New York Times cu, despre devierea de fonduri pentru agricultură în anumite țări și folosirea acestor informații de către grupurile populiste. Uh, Apoi, um, impactul pactului ecologic nu va fi peste tot uh, la fel. Mă refer aici la arhipelagul Azore, care a fost uh, deja afectat uh, de creșterea temperaturii medii la nivelul planetei și sectorul agricol a fost, să știți, afectat, mai ales cel um, al creșterii animalelor și al, cel al lactatei. Aș vrea să știu dacă vedeți măsuri pe care să le puteți oferi de compensare și care este viziunea strategică pe care o aveți pentru zonele periferice, cum ar fi, uh, de exemplu, zona uh, Azore, pentru că acolo au existat foarte multe probleme care au venit precis, mai precis din schimbările climatice și vreau să știu ce strategie aveți. Mulțumesc! Doamna Aguilera. Muchas gracias, bienvenidos. Mulțumesc și bun venit aici, domnule comisar. Eu aș vrea să îmi spuneți mm, la modul cel mai concret, pentru că ne așteaptă foarte multe în viitoarele luni, uh, CFM-ul, pe de o parte, reforma PAC, Pactul Verde, strategia de la fermă la furculiță și vreau să vă întreb care este calendarul ideal din punctul dumneavoastră de vedere. Nu putem face o reformă a PAC dacă nu avem CFM-ul înainte. Deci dacă dăm acest mesaj agricultorilor că vom face mai multe cu mai puține resurse, cred că asta nu e prea bine. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun că mai multe sectoare de activitate au avut de suferit de pe urma taxelor vamale impuse de SUA și acestea așteaptă mult mai mult de la noi decât uh, susținerea promovării așteaptă niște ajutoare sectoarele afectate în special în Spania și în special cel al uh, uleiului de măsline. Și magazinarea privată pot să vă spun că nu funcționează bine. Uh, prețurile scad în continuare. Am uh, făcut cereri care n-au dus la nimic, iar sectorul cooperativelor din Spania a cerut o autoreglementare din partea DG Acri, care nu a venit. Deci ce mesaj aveți dumneavoastră pentru sectorul uleiului de măsline în Spania, care a convocat deja manifestații mari pe 30 ianuarie? Mulțumesc! Obrigada! Doamna Carvalho, Mulțumesc foarte mult. Bun venit, domnule comisar, și vă urez mult succes în mandatul dumneavoastră. Cu toții aici suntem de acord că este fundamental ca strategia de la fermă la furculită să fie o strategie puternică care să permită să o luăm pe o cale ambițioasă din ceea ce privește sustenabilitatea sistemelor uh, de aprovizionare cu alimente, de exemplu, și în același timp să găsim soluții care să facem, care să facem față provocărilor în domeniul mediului, al sănătății umane și bunăstării animale. Însă, care este strategia pe care va trebui să o integrați uh, dumneavoastră și aici sunt de acord și cu colegii dinainte, în ceea ce privește recunoașterea comunităților rurale. Pentru că dumneavoastră ați spus cu mai multe ocazii, fie scris, fie vorbit, ultima dată când uh, ați vorbit, de exemplu, la conferința organizată de comisie pe subiectul acesta, că în prioritățile dumneavoastră vedeți o viziune strategică pe termen lung pentru dezvoltarea zonelor rurale. Și întrebarea mea este, odată ce ați uh, veți prezenta la sfârșitul anului această strategie, cum credeți că se va putea articula această strategie? Cum puteți garanta că măsurile pe care le pre- le-ați prevăzut la fermă, la Furculiță vor ține cont de necesitățile zonelor rurale? Pentru că ar fi bine, poate, să prevenim această viziune pe termen lung pentru zonele rurale, astfel încât să nu intre în niciun contradicție cu uh, măsurile prevăzute la fermă la furculiță și să ținem cont de acestea și la CFM. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Buda! Da. <clears throat> Domnule președinte, mulțumesc. Domnule comisar, știm foarte bine că astăzi avem diferențe majore între plățile directe în diverse state membre, respectiv între fermierii din Est și fermierii din Vest. Acordul verde va veni ca un tăvăluc peste toți fermierii, indiferent în ce fel de țări se află aceștia. Sarcinile și povara administrativă va fi la fel. Uh, și nu o să fie puține, pentru că discutăm de reducerea uh, îngrășămintelor, uh, pe bunăstare și așa mai departe nu le mai reiau pentru că colegii mei le au uh, um, explicat. în aceste condiții nu apreciați că ar trebui să vorbim de un proces accelerat de convergență între fermierii din statele uniunii europene deoarece este foarte complicat să i ceri fermierului din estul europei să îndeplinească aceleași sarcini ecologice la fel ca și fermierul din altă uh, parte care beneficiază de resurse financiare mult mai consistente. este foarte complicat să faci astăzi mult mai mult cu bani mai puțini. De aceea cred că trebuie să aveți în vedere acest lucru și vreau să vă știu care este opinia dumneavoastră vis-a-vis -vis de ceea ce înseamnă accelerarea acestui proces de convergență în condițiile acestui acord verde. Mulțumesc. Dank, colegin Hazekamp. Doamna Hazekamp. Domnul comisar, na kippen worden konijnen het meest... Mulțumesc, domnule comisar. Foarte mulți uh, iepuri sunt crescuți pentru carne, însă nu există și o legislație specifică pentru iepuri. Am cerut acest lucru de ani de zile și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a atras atenția asupra situației dezastroase în care se află iepurii din crescătorii, care cresc în uh, uh baterii fără niciun fel de contact social, și la sfârșitul vieții lor uneori sunt sacrificați chiar în mod lipsit de orice fel de profesionalism. În Olanda situația este un pic mai bună față de alte țări, însă am văzut imagini care ne arată că de multe ori iepurii sunt lezionați, iepuri morți care rămân în cușcă alături de ceilalți, alții cu urechile distruse, deci trăiesc în condiții absolut groaznice. Trebuie să punem capăt acestui sistem de creștere a animalelor. Mulțumesc, domnul Bogovici. Mulțumesc, domnule comisar, bun venit uh, la noi în comisie. După cum ați auzit, vorbim astăzi despre pactul ecologic, despre o uniune digitală și despre cadrul financiar, dar și despre reforma PAC. Avem mai puțini bani pentru agricultură și pentru dezvoltarea rurală, din ce în ce mai multe cerințe, însă în același timp avem și, bineînțeles, că agricultorilor le este frică. În cadrul inițiativei uh, Sate Inteligente încercăm să vedem cum putem să scurtăm uh, lanțurile de aprovizionare, să avem lanțuri inteligente de aprovizionare, să împletim uh, turismul ca sursă de venit aici și să avem o mai bună digitalizare, poate. De asemenea, să ținem cont mai mult de sănătatea oamenilor. Și despre aceasta e vorba de în pactul ecologic și în alte strategii care vor face toate eforturi pentru ca să vină bani și din alte orizonturi, din alte fonduri și să ajungă la spațiile rurale uh, iar uh, agricultura și zonele rurale sunt o parte din soluție și de aceea cred că trebuie să facă parte și ele din uh, pactul ecologic. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea să vă spun uh, cât sunt de îngrijorată, vorbește doamna Sander, în legătură cu acest fond pentru o tranziție justă, un fond care ar trebui să ajute regiunile care depind cel mai mult de energia fosilă și care se află într-a treia rubrică a CFM-ului în ziua de astăzi practic în aceeași rubrică unde se află și finanțarea PAC-ului. De aceea îmi pun acest semn de întrebare, pentru că e vorba de un fond care ar trebui să ajute statele care au cea mai mare nevoie pentru implementarea acordului verde. Nu credeți că ar fi mai bine ca acest fond să se afle la a doua rubrică, unde se află și politica de coeziune. În plus, Comisia a prevăzut 7,6 miliarde de euro pentru acest fond și dacă ținem cont de locul unde se află în CFM, acest fond uh, de tranziție, vreau să vă întreb dacă puteți uh, să vă luați un angajament clar și anume că implementarea acordului verde nu va fi făcută în detrimentul PAC. Domnul Soido. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că doriți să cooperați bine cu Parlamentul. Vă urez mult succes. Dacă ținem cont de taxele vamale pe care le-au impus Statele Unite, producătorii europeni și cei spanioli trec acum printr-o situație foarte critică, cu pierderi milionare și uh, de multe locuri de muncă. Pe lângă măsurile luate pentru flexibilizarea uh, producerii de vin și a măsurilor luate pentru leiul de măsline care n-au funcționat până acum, răspunsul din partea Comisiei Europene până acum a fost uh, prea târziu și prea puțin. Așa că vreau să vă întreb, când se vor termina aceste taxe vamale și care este relația și legăturile pe care le aveți cu Statele Unite? Și în al doilea rând, cum veți oferi compensații pentru cei care au fost uh, afectați și care au uh, reacționat în fața acestor taxe vamale, cum ar fi, de exemplu, cei din sectorul măslinelor de masă. Și pot să vă spun că justiția americană a spus că o parte din aceste taxe vamale au fost declarate deja ilegale și asta ar putea fi o parte a soluției. Mulțumesc. Domnul Rupe. Ačiū gerbiamas pirmininkė, sveikinu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe noul comisar. Vă urez mult succes în acest mandat. Iată care ar fi întrebarea mea. Care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește deplina convergență, pentru că politica agricolă comună este comună Regulile și cerințele sunt aceleași pentru toate statele membre, însă susținerea, ajutoarele sunt diferite. E o diferență chiar de trei ori între unele state membre și altele. Susținerea, de exemplu, pentru țările baltice nu ajunge nici la 70% din media europeană de ajutor. Și, bineînțeles, agricultorii au probleme, nu reușesc să atingă aceste obiective și să îndeplinească cerințele, pentru că ele sunt din ce în ce mai numeroase, mai înalte și până când nu se va rezolva această chestiune, nu vom putea lucra bine. Euh, merci, president. Doamna Tolare. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit aici, domnule comisar. Vă mulțumesc că ne acordați acest timp. În cadrul audierii ați vorbit despre o politică agricolă comună. Acum avem această propunere uh, de la fermă la furculiță. Oarecum vedem că e vorba de același conținut. E vorba de a găsi răspunsuri față de așteptările legate de mediu prin intermediul alimentației. Agricultorii în ziua de astăzi uh, au foarte mult de suferit pentru că societatea îi înțelege din ce în ce mai puțin. Și vreau să vă întreb dacă această strategie de la fermă la forculiță ne va ajuta să fim mai vizibili și să facem legătura cu politica agricolă comună. Așa că aș vrea să vă întreb cum credeți că se va integra pacul în această strategie și aș mai avea o întrebare în ceea ce privește alimentația cetățenilor europeni, care nu depinde doar de agricultura europeană. Cum putem face ca strategia de la fermă la furculiță să respecte toți cetățenii și agricultorii europeni pe picior de egalitate? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șoidrova! Mulțumesc, domnule comisar! Vă înțeleg foarte bine, nu doar pentru că limbile noastre sunt asemănătoare, ci și pentru că înțeleg foarte bine dorința dumneavoastră de a susține micile exploatații, fermele familiare, pentru a putea face un pas înspre deconcentrarea terenurilor. Acordul verde va avea un impact asupra fermierilor și cred că fermierii sunt cei care au cel mai mult de suferit de pe urma schimbării climatice, de aceea ar trebui să-i ajutăm. Pe 14 ianuarie, Comisia a făcut o comunicare în ceea ce privește planurile de investiții și am văzut că 40% din PAC va susține uh, elementele din schimbarea climatică, cum ar fi Orizont și alte programe. 72% din programul LIFE va fi alocat pentru schimbarea climatică. Însă nu am văzut nicio măsură specifică, nicio alocare specifică pentru fermierii noștri pentru a-i ajuta să facă față schimbărilor climatice. Aș dori ca și acest punct să fie inclus. De exemplu, dacă vorbim de înlocuitori pentru pesticide și așa mai departe, e nevoie de o susținere specifică și în acest sens. Domnul Iar. Comisar, Mulțumesc, domnule comisar. Patru remarci. În primul rând, continuați așa. E foarte important uh, să vedem uh, cum percepe agricultorul reglementările și trebuie să le simplificăm. Apoi, să nu vorbiți numai în vizitele noastre cu ministrii agriculturii, pentru că, după părerea mea, ei sunt de partea noastră, ministrii de finanțe sunt problemele care vor să-și coasă buzunarele de la pantalon să nu ne dea niciun ban și nici lor. În al treilea rând, mă bucur uh, dacă spuneți în cadrul PAC că trebuie să avem o listă de măsuri uh, care să fie propuse de către Bruxelles, așa cum am vorbit în această comisie deja de mai multe ori. Eu cred că trebuie să preluăm ideea dumneavoastră la următoarele consultări. Și patru, concentrarea terenurilor, eu aș zice aici și, cum a zis doamna Viner, că trebuie să discutăm la obiect, este o mare problemă, într-adevăr, și în statistica aceasta mi se pare foarte grav cum se ajunge la 3% imediat. Deci, doamnă Viner, eu cred că e bine să mărim acest procent, într-adevăr, așa că poate că și la o comisie viitoare trebuie să discutăm despre această chestiune. Mulțumesc, domnul Ondrie. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Pentru ca să convingem Colegiul Comisarilor și statele membre că agricultura are un rol important de jucat, reușita, reușita pactului ecologic este esențială. Pentru aceasta e nevoie de un buget uh, pe măsură. Nu cred că e necesar să teritorializăm uh, pacul este un microfon deschis într-o parte, de aceea, domnul președinte, face semnul că deranjează, nu auzim uh, ce spune vorbitorul. Biodiversitatea trebuie să fie introdusă și ea în document. Reforma PAC-ului, care a început în 2018, credeți că trebuie să... Cum credeți că poate să preia toate uh, provocările din uh, pactul ecologic? Iar apoi, a spus că s-a vorbit și despre o modificare necesară în regulamentul pe soluri. Ce, regul, ce modificare uh, vreți să ne prezentați? Mulțumesc. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Sunt destul de îngrijorată de împărțirea dumneavoastră între fermieri uh, de tip industrial și organic, pe de altă parte. Unii sunt răi, unii sunt buni, așa apare să spune dumneavoastră, pare să spuneți. Și în același timp există și fermieri convenționali, să spunem așa, care fac o, o agricultură uh, de bază. Nu cred că e bine să facem astfel de împărțiri. Când vorbim despre uh, agricultura industrială, nu vorbim și despre procesarea la nivel industrial și nivelul de desfacere de distribuire și eu cred că trebuie făcute aceste legături pentru că ele contează. Vă rog să ascultați presiunile agricultorilor uh, pentru că ei sunt sub presiune din cauza procesatorilor și a celor care se ocupă de desfacere. De fapt, e vorba de prețurile de pe, mar- de pe piață și de veniturile mici și, din păcate, n-ați spus destule despre aceasta. A doua îngrijorare vine despre puter, este despre puterea a comisarului pentru agricultură. Mi se pare că vi s-au luat multe competențe de către alți comisari. Dacă ne uităm la strategia de la fermă la furculiță, poate că n-ați fost foarte atent și vi s-a luat farfuria din față. Aș vrea să vă întreb, putem să facem ceva în acest sens? Și veți vorbi și despre reglementarea OMC de, pe pesticide și importul de alimente pentru ca să avem uh, o, o procedură armonizată? Mulțumesc, domnul Le Breton. Mulțumesc și bună ziua, domnule comisar. Uh, am apreciat discursul dumneavoastră și dorința dumneavoastră de a îmbunătăți bugetul PAC și ideea dumneavoastră de a dezvolta sinergii între PAC și politica de coeziune. Însă ați abordat o problemă importantă și anume concentrarea pământurilor agricole. Ne-ați dat o cifră îngrozitoare. 3% dintre proprietăți tari posedă 50% din uh, terenuri. Deci întrebarea pe care vreau să vă dau este care sunt soluțiile pe care dumneavoastră vreți să le dați pentru a inversa această tendință, pentru ca statele practic să folosească mai bine al doilea pilon. Avem două amenințări foarte importante la adresa agricultorilor. Primul amenințare este pactul ecologic care va aduce noi constrângeri față de agricultori și dacă nu vine cu noi măsuri, atunci consecințele vor fi îngrozitoare. Am luat notă de studiul de impact care este în curs și de care ați vorbit dumneavoastră, dar n-ați vorbit de a doua amenințare, și anume tratatele de liber schimb. De aceea, a doua întrebare, care este coerența pe care o vedeți dumneavoastră între PAC și tratatele de liber schimb care tratează agricultura noastră ca un fel de variabilă de ajustare? Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, am ajuns la finalul acestei runde de întrebări și aș dori să-l rog pe domnul comisar să ne răspundă. Văd că respectăm timpul bine. Aș propune să nu răspundeți mai mult de 15-20 de minute, domnule comisar, pentru ca să putem satisface toate uh, întrebările care au fost puse. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc uh, pentru întrebările acestea numeroase tuturor deputaților. Am încercat să le notez pe toate pentru ca să nu scap niciuna. Îmi cer scuze de pe acum dacă totuși mi-a scăpat ceva și nu am auzit uh, bine, pentru că au fost foarte multe întrebări. Doamna Aguilar. Ați uh, spus că am lăudat pilonul al doilea din Austria, dar că trebuie să ținem cont și de eh, succesul primului pilon. Așa este, aveți dreptate. Ambele piloni ale uh, PAC sunt foarte importante Primul pilon, așa cum îl văd eu, este util pentru ca să ne asigurăm că agricultorii se ocupă de agricultură. Deci trebuie să merite din punct de vedere economic să te ocupi de această activitate și aceasta se întâmplă în primul pilon. Iar în al doilea pilon e vorba de recompensarea celor care au luat măsuri care merg în direcția corectă din punct de vedere politic, așa cum ne dorim noi. Dar o să merg și în Spania, o să merg și în alte țări, o să planific calendarul vizitelor în toate țările. Vă mulțumesc pentru invitații oricum. Doamna Viner. Ați uh, vorbit despre concentrarea terenurilor și despre cifrele pe care le-am dat eu. Cred că și domnul Le Breton a întrebat același lucru. La nivelul Uniunii Europene avem o singură măsură, adică capping-ul, care este practic limitarea plăților pentru întreprinderile mari ceea ce ar ajuta ca tocmai terenurile să nu fie concentrate în mâinile acelora, tocmai pentru ca să se ajungă la plăți mai mult. Deci de la 60 de euro în sus există o reducere a plăților și 100 de mii este, după cum știți, plata totală, 100 de mii de euro, cea mai mare la care se poate ajunge. Eu am uh, mai vorbit în comisia dumneavoastră despre diferitele reforme ale PAC, dacă vă amintiți, și a existat tot timpul propunerea unui capping obligatoriu și până la urmă acest instrument a devenit mereu pe bază voluntară, deci din păcate instrumentul încă nu a putut să acționeze. Eu vă susțin la această temă, întotdeauna am susținut-o și sunt de părere că marile întreprinderi, începând cu o anumită dimensiune, ar trebui să fie considerate ferme industriale și n-ar trebui să mai fie considerată agricultură tradițională iar susținerea financiară trebuie să fie adaptată în jos. Însă, sigur, există păreri diferite din partea statelor membre, pentru că diferă foarte mult structura agriculturii de la un stat la altul. Mărimea medie la unii e sub 10 hectare, la alții e 130 de hectare, de exemplu în Cehia. În ceea ce privește instrumentele pe care le pot folosi statele membre în legătură cu acest subiect, avem diferite soluție. Domnul Iurghe a spus că Polonia, care are o lege restrictivă pe care a introdus-o, reduce venitul um, care vine din surse neagricole, aceasta pentru toți rezidenții. Bineînțeles că trebuie ca toți uh, rezidenții să aibă acces la mm, aceste avantaje, nu trebuie să limităm nimic la cetățenia unui uh, om dar contează dacă omul respectiv este agricultor sau nu. Aici uh, există o procedură din partea comisiei, nu direcția mea generală este responsabilă de această procedură, dar vom uh, face un inventar, după cum v-am spus, la inițiativa dumneavoastră, o inițiativă de a alinia și a vedea care, sunt, um, care este cadrul juridic al statelor membre în acest domeniu. Trebuie totuși să existe posibilitatea de a lăsa uh, pământul agricultorilor, pentru că cel mai mare obstacol pentru tinerii agricultori, așa cum s-a văzut din studiile care s-au făcut până acum, este exact acesta. Ei, tinerii, se plâng uh, că ar vrea să facă agricultură, dar ceea ce îi sperie cel mai rău, pe locul întâi, era dificil, dificultatea accesului la pământ. Nu se poate să se speculeze cu terenuri și uh, până la urmă să se aducă un prejudiciu enorm agriculturii, pentru că unii vor să facă un profit enorm prin speculă financiară cu terenuri. Deci trebuie să schimbăm ceva în acest domeniu, o să încercăm să găsim soluții juridice care să meargă în direcția care trebuie. Vreau să subliniez însă încă o dată că în continuare solul, terenurile sunt în competența statelor membre. Comisia poate sigur să supravegheze ce se întâmplă, să analizeze, care e situația în diferitele state membre să folosească anumite exemple bune pentru ca să le recomande, dar nu poate, din păcate, să facă nimic în ceea ce privește raportul de proprietate. Doamna Tomașici m-a mai întrebat ceva. A vorbit despre problema cu suprafețele de stat în Croația. Eu am vizitat Croația, am constatat cu ochii mei că există această problemă și, din nou, uh, trebuie să încercăm să folosim practici care s-au dovedit uh, utile și de acum încolo în alte părți. Se poate prevedea o arendă pe termen lung pentru astfel de suprafețe. Așa a făcut Polonia, o jumătate de milion de hectare de suprafață care era în uh, domeniul public a fost arendată către agricultori, pentru că momentan ei nu-și pot permite să cumpere respectivele terenuri și atunci statul dă în arendă deci, arenda e o posibilitate la care trebuie să se gândească statele. S-a mai pus o întrebare despre noile tehnici agricole. De fapt, au fost mai multe întrebări care s-au referit la asta. Noile metode agricole. Eu susțin, bineînțeles, metodele noi, inovatoare, susțin și uh, crearea unor noi uh, soiuri de plante care rezistă mai bine la schimbările climatice. Dacă vin astfel de propuneri în uh, anumite țări, eu o să susțin propuneri inovatoare, pentru că noile tehnologii, precum agricultura de precizie, sunt extrem de utile. Sunt pași utili în situația actuală și care ar putea, de exemplu, să ne ajute să nu mai folosim atât de multe îngrășăminte fără ca să se afecteze efectul acestor uh, îngrășăminte sau se va folosi țintit un anumit pesticid astfel încât respectivul pesticid să nu mai fie risipit. Eu sunt foarte deschis față de orice formă de practică nouă și aș vrea să vă spun că vă susțin. Însă totul trebuie să se bazeze, bineînțeles, pe fapte demonstrate uh, științific, noile tehnologii, mai ales în domeniul bio, biotehnologiei, care aduce foarte multe înspăimântări și, și, și griji odată cu, cu apariția sa, trebuie să fie întotdeauna suportate de fapte științifice, de cercetare și de aprobări pentru aplicarea unor astfel de metode. Domnul Christensen mai a pus o întrebare care merge în aceeași direcție. Domnul Bushman a vorbit despre transportul de animale și condițiile de transport. Și eu sunt foarte întristat, uh, având în vedere scenele triste pe care le-am văzut în ceea ce privește transportul de animale. Să știți că și opinia publică e foarte afectată de așa ceva. De multe ori se zice că e vina agricultorilor, când de fapt nu agricultorii sunt cei care transportă animalele peste Mediterană sau peste alte mări, și oceane, ci sunt întreprinderi comerciale, industria, întreprinderi, deci, care nu întotdeauna garantează aceste condiții. Avem nevoie de aceea de controle suplimentare la, la transportul de animale, avem regulamentul cu privire la transportul animalelor în Uniunea Europeană care trebuie să fie respectat. Un alt pas însă care e foarte important pentru mine este crearea de alternative pentru ca să nu fie nevoie de astfel de transporturi. De exemplu, susținerea agricultorilor și a întreprinderilor care sunt uh, cei care produc pentru piețele locale. Dacă prevedem, de exemplu, un al doilea pilon, un astfel de stimulent financiar pentru ca agricultorul să fie, deci, motivat să-și vândă local toate produsele pe piața locală și să vândă animalele pe piața locală fără să le mai transporte, atunci vom face economii și de transport va fi și mult mai bine din punct de vedere al mediului, pentru că nu vor mai fi emisiile și în cadrul pactului ecologic eu mă gândesc că am putea să introducem o măsură de stimulent financiar pentru aceste vânzări locale, pentru desfacere locală și deci pentru o limitare a trans, a transportului de animale și pot să vă promit că voi susține în planurile strategice orice astfel de mișcare. Domnule Iurgen, am răspuns deja la întrebarea dumneavoastră, dar dumneavoastră ați mai pus o a doua întrebare în legătură cu uh, perioadele de tranziție și de 2 ani noi sperăm să reușim să adoptăm reforma la repede, cât se poate de repede și să ajungem uh, și cât mai repede la o decizie privind CFM-ul, pentru că CFM-ul va determina în mare parte acest subiect. Eu sper însă să reușim ca până la sfârșitul anului să garantăm ca pacul să poată începe cu noi prevederi așa cum a fost prevăzut. Domnul Ruisen a vorbit de noile tehnici agricole. Am răspuns deja la această întrebare. Cred că mai trebuie să numesc însă un aspect pe care l-am uh, clarificat, cred, și la audiere. Când uh, va fi adoptat uh, CFM-ul, atunci vom avea fonduri pentru cercetarea agricolă. 10 miliarde de euro vor fi prevăzuți în acest sens care trebuie să fie folosiți inteligent, pentru ca să ne asigurăm că e vorba de o cercetare care le servește agricultorilor și care cu adevărat va duce la soluții practice. E vorba nu de teorie și cercetare în teorie, ci este vorba tocmai de o punere în aplicare care duce la o productivitate și la o mai apropi mare apropiere de mediu pentru agricultură. Mijloacele sunt multe și eu zic că cu asemenea bani putem să facem foarte multe. Doamna Katainen, dumneavoastră ați spus pe bună dreptate că agricultorii trebuie să fie văzuți ca o parte a soluției și nu ca o parte a problemei. Într-adevăr, aceasta concret înseamnă că nu mai putem să dăm vina pe agricultori, pentru că noi nu avem probleme cu agricultorii în sine. Într-adevăr, măsurile pe care le vom lua în cadrul pactului ecologic trebuie să fie introduse plecând de la convingerea că agricultorii trebuie să fie motivați, trebuie să fie susținuți să corespundă acestor noi cerințe. Eu am spus că agricultura trebuie să devină mai ecologică, dar în același timp agricultura trebuie să și fie mai prietenoasă față de agricultori pentru că până la urmă despre ei este vorba și nu ei sunt problema. Avem 10 milioane de agricultori aproximativ în Europa care, vor, care produc pentru 500 de milioane de um, locuitori uh, alimente și deci trebuie să le mulțumim de fapt în fiecare zi. Ei merită respectul nostru, e vorba de o grupă de oameni care se micșorează în fiecare zi și e nevoie de susținerea noastră pentru această categorie E vorba de siguranța alimentară, siguranța de aprovizionare pe care trebuie să o garantăm și pe viitor. Doamna Alieva, dar și alți vorbitori au spus că bugetul trebuie să fie mărit. Și eu sunt exact de aceeași părere. Am spus chiar în introducere cât de important este. Domnule Iar a zis că trebuie să vorbim cu miniștrii de finanțe, că ei sunt cei care nu le dau banii ministrilor de agricultură. Într-adevăr, uh, E clar că competențele sunt foarte clare, ca la comisie. Eu sunt cel care este apărătorul agriculturii, nu toți din Colegiul Comisarilor sunt de acord cu mine. Dar cred că, într-adevăr, discuția cu ministrii agriculturii, dar și schimbul de idei și de propuneri concrete, despre care nu vreau să vorbesc acum în detaliu pentru că este în faza de negociere, va conta foarte mult. Există propuneri concrete, diferite, pe care le considerăm în momentul de față despre cum putem să împărțim fondurile corect, echitabil, astfel încât să avem la sfârșit un acord de la toate statele membre, pentru că nu se poate să avem uh, pierzători și câștigători în această negociere, îi luăm ceva unuia ca să-i dăm celuilalt, așa ceva nu o să fie niciodată votat și nici nu este corect să se întâmple așa. Până la urmă, va trebui să ajungem la un acord între toate statele membre, să nu uităm, dar punctul de plecare trebuie să fie o mărire a bugetului. Și apoi uh, mai trebuie să vorbim și despre o repartizare echitabilă. Domnul Guerrero, ați vorbit despre ancheta New York Times și articolele pe care le-am citit acolo și eu am fost destul de amărât să citesc așa ceva pentru că e vorba de o critică față de PAC până la urmă S-a vorbit despre fraudarea fondurilor. Foarte des s-a spus că fondurile agricole sunt risipite. Avem OLAF-ul, sigur, avem o instituție deci care este prevăzută tocmai ca să intervină în momentul în care sunt fraude cu fonduri europene și care în astfel de situații trebuie să se activeze. Noi însă vrem să întocmim un catalog de măsuri anticorupție preventive pentru ca în planurile naționale strategice să avem reguli foarte clare de repartizarea fondurilor. Suntem pe cale să elaborăm așa ceva, deci criterii egale pentru toată lumea. Și nu trebuie să folosim uh, principiul cine vine primul, primul servit, primul venit, nu e corect așa, aceleași criterii, aceleași reguli, alegerea celor mai bune proiecte, nu mai vorbim de uh, principii aleatorii. Dacă e un concurs, îl luăm pe cel mai bun. Un concurs între mai multe proiecte, de exemplu. Eu vreau deci să întocmim un astfel de catalog de măsuri de prevenție și măsuri clare pentru ca uh, să combatem corupția și să o prevenim mai ales. Doamna Aguilera, dumneavoastră ați vorbit despre planificarea um, calendarului în legătură cu măsurile care au fost propuse. Pentru mine, comisar pentru agricultură, planurile naționale de strategie sunt foarte importante. Uh, Pactul Ecologic European nu necesită, de fapt, măsuri noi legislative în domeniul agricol. E vorba de o finalizare a reformei, apoi de planurile naționale strategice și trebuie să avem grijă ca în astfel de planuri să avem destule măsuri care să considere clima și protecția climatică, biodiversitatea și strategia silviculturii pentru că silvicultura este și ea în competența noastră și trebuie să ne ocupăm și de acest domeniu. Însă, altfel, vom avea propuneri legislative care vor veni de la alte direcții generale. Mă refer aici la cele care se ocupă de pesticide, de îngrășăminte. Aici e Comisara pentru Sănătate care se ocupă de ele. Și în acest context mai vreau să mai răspund la o întrebare foarte importantă, dar nu mai știu cine a pus această întrebare. și anume că competențele Comisarului pentru Agricultură au fost limitate. Cred că doamna McGuinness mi-a spus că mi s-au limitat competențele. Nu, doar o singură competență a fost limitată. De fapt, a fost scoasă din portofoliul meu. E vorba de ajutoarele de stat, care înainte se aflau în domeniul uh, agri. Aveam o direcție generală care se ocupa de ajutoare de stat. Aceasta o găsim acum în domeniul concurenței. Competențele însă nu s-au schimbat, întotdeauna a fost așa. Produsele fitosanitare și bunăstarea animalelor au fost stabilite la alte direcții generale, la sănătate și nu la agricultură. Și când am uh, făcut controlele la Curtea de Conturi, de exemplu, când era vorba de domeniul agricol, de fapt, comisarul pentru sănătate a fost cel cu care trebuia să vorbesc întotdeauna. Era partenerul meu de discuții pentru că siguranța alimentelor era la el în competență. Dar, domnul președinte, deja el neliniștit, vorbesc cam mult, se pare, dar vreau să mai răspund la întrebarea domnului Amaro despre întreprinderile mici și legătura cu politica de coeziune. Eu cred că ar trebui totuși să tragem o linie separatoare din fondurile PAC nu pot fi finanțate activități care să distrugă agricultura, pentru că asta e ceea ce s-a întâmplat pentru activitatea într-o întreprindere, pentru o nouă activitate. Au fost plătite fonduri din domeniul agricol. Sigur că e important să-i susținem și pe acești oameni, dar avem domeniul coeziunii care poate fi aplicate în acest sens. Dacă cineva dorește să treacă pe agricultură biologică, poate să susțină măsurile sale din bugetul agricol, dar cineva care iese din domeniul agriculturii trebuie să fie ajutat cu politica coeziunii, deci cu fondurile de coeziune din politica regională și nu din politica de agricolă, pentru că mijloacele pentru agricultură trebuie să fie destinate agriculturii. Eu zic că ar trebui să tragem o linie foarte clară aici. Eu sunt în contact cu doamna Ferreira și sunt convins că vom ajunge la un acord. Domnule președinte, vă rog să să mă iertați pentru că am depășit, am vorbit foarte, foarte mult, în conștient, dar vă mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările acestea foarte interesante, fiecare dintre ele. Oricum vă stau la dispoziție oricând. Spuneam că tocmai facem analize și studii de impact și vă promit că voi veni eu la dumneavoastră să vă prezint toate aceste rezultate, voi avea informații despre consecințele pactului ecologic pe PAC în momentul în care vom avea analiza. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, Herr Kommissar. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. E un bun început al activității dumneavoastră cu noi. Ați făcut un efort semnificativ să răspundeți la toate întrebările. Sperăm că acest început bun să fie continuat uh, de o muncă de aceeași calitate. Vă mulțumesc! Thank you.

So, dear colleagues. Așadar, dragi colegi, ar trebui să ne continuăm sesiunea. Yeah. so, dear colleagues, please. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Yeah, no, it's my, my. Oh, sorry. So, also ich würde vorschlagen, dass wir äh, fortfahren. Jetzt haben wir ein bisschen. Vă propun așadar să continuăm. Suntem puțin în întârziere, dar a fost necesar să-i dăm domnului comisar timpul pentru a răspunde la întrebări. Ajungem la punctul 16 de pe ordinea de zi. dorim să examinăm noul model de performanță nu în mod superficial, ci să înțelegem impactul asupra statelor membre și să invităm experți, pentru că sunt diverse abordări pentru implementarea pe plan național, modele integrate, modele mixte. Avem patru vorbitori astăzi care să ne prezinte aceste elemente. Fiecare vorbitor are câte 10 minute pentru a ne explica viziunea, ce se întâmplă în statul lor membru, apoi vor interveni raportorii, apoi alți colegi. Vom începe cu domnul Novakovski. de la agenția din Polonia. Państwo, Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Mă bucur foarte mult și o onoare să fiu astăzi aici în fața comisiei dumneavoastră. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre agenția noastră de restructurare și modernizare a agriculturii. Aceasta e structura pe trei niveluri. În partea de sus avem uh, sediul sau sediile centrale, iar în ce privește personalul, reprezintă cam 10% din agenție. Apoi avem birouri regionale în sedii locale, în ce privește numărul de personal, 34% din toți angajații agenției și la nivelul cel mai redus, la nivel local, biroul local și 50% la 55% dintre angajați. Agenția noastră pentru restructurare are aproape 11.000 de angajați în Polonia, în toate birourile la care m-am referit. Acum, în legătură cu sarcinile agențiile, sunt câteva extrem de importante. Agenția de plăți, care aplică plăți în baza PAC și politicii comune de pescuit, implementate de același personal, încercăm să dăm dovadă de flexibilitate, apoi instituția de aplicare pentru PAC și politica comună în materie de pescuit. Aici vorbim în special de sprijin direct de la pilonul 1, dar avem și programe de dezvoltare rurală și pentru pescuit. Avei apoi instituția care oferă ajutoare de stat avem niște forme de sprijin de stat pentru fermele care au suferit de pe urma secetei, asociații de agricultoare, ferme tradiționale cu diverse alte facilități pentru alte activități. Avem și sistemul care ține registrele, registrele de animale sistemul uh, uh, uh, uh, hărți automate prin satelit, înregistrarea producătorilor, registrul cu toți cei care depun cereri de plată la agenția noastră. Din 2017 eram singura agenție de plăți din Polonia care plătește fonduri agricultorilor. Am absorbit Agenția pentru Piața Agricolă, care fusese agenție separată și care se ocupa de plata de fonduri. Acum avem o singură instituție care funcționează fără probleme și pentru noi o poveste de succes. Din punct de vedere financiar, agenția a avut 25 de ani de experiență. Am plătit până în prezent cam 80 de miliarde de euro, 350 de miliarde de zloți. Dacă ne uităm la perioada 1994-2003, ca parte a bugetului general, am plătit 3,6%. Odată ce am ajuns la nivelul de plăți directe, am început să plătim sume mari, 96% până în 2019. Și cred că aici, în această imagine, vedeți că una dintre cele mai importante contribuții, 53% sprijin direct, ceea ce include și bunăstarea animalelor, protecția biodiversității, totul sub uh, sistemul de plăți directe. Apoi programele de dezvoltare rurală la ceilalți doi piloni și alte programe, dar includ și programe care s-au finalizat. Acum, în legătură cu noul model de aplicare sau de performanță, planul strategic cere un plan pentru doi piloni, pentru utilizarea coerentă a fondurilor, fuzionarea celor doi piloni aici ni se pare o soluție bună pentru că din punct de vedere administrativ ar fi foarte bine să fuzioneze cele două pentru a programa mai bine, pentru a face plățile mai rapid și introducerea de reguli mai flexibile pentru gestionarea PAC. Sprijinim acest lucru. Unele regulamente europene, viitoarele regulamente europene care vor fi aplicate în baza principiului legislație națională s-a derulat bine în Polonia, având în vedere specificitatea noastră, structurile agricole de la noi și cred că lucrurile merg foarte bine în Polonia. Potrzeby nowego programu, budowa nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich w zgodzie z polityką środowiskowo-klimatyczną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 să putem aplica în manieră mai eficientă. Cifrizația rozvoi tehnologiczny, przed tym nie uciekniemy. Avem și digitalizarea, dezvoltarea tehnologică care ne așteaptă. Trebuie să aplicăm digitalizarea, trebuie să schimbăm modul de operare, trebuie să introducem automatizarea proceselor ca parte a noului program și să încercăm să ținem cont de toate aceste elemente. În ce privește provocările la care o să mă refer poate la sfârșit, acum în imaginea următoare, întreaga idee a acțiunilor orientate spre performanțe extrem de ambițioase, suntem de acord cu acest concept, evaluarea rezultatelor în ce privește atingerea obiectivelor în implementare indicatorii de performanță. Președintele le întrerupe, dacă puteți vorbi puțin mai rar, e o problemă cu interpretarea din poloneză. Desigur, trebuie să asigurăm și implementarea eficace a măsurilor și controlele cheltuielilor. Iată o abordare corectă, ambițioasă, salutăm acest lucru. Am vrea să putem aplica și implementa investiții pentru a avea eficiența costurilor. Trebuie să ne concentrăm pe rezultate, pe indicatori. Aceasta e abordarea corectă și cred că în această manieră vom avea eficacitatea costurilor în acțiunile întreprinse. Cu toate acestea, ne temem că crearea de acțiuni care acoperă acest model încercăm să atingem sau să ajungem la beneficiarii potriviți, dar în cele din urmă nu știm dacă vom reuși să ajungem la un anumit număr de solicitări. Poate vor fi condiții noi sau reguli noi care vor afecta întregul proces. Iată unele dintre îngrijorările noastre. Ne gândim la acțiunile care trebuie implementate, încercăm să ne gândim la cât de multe cereri de plată vor fi, câți bani vom putea de fapt plăti. Iată de ce spunem că e o abordare corectă, ambițioasă, dar există totuși această îngrijorare, însă sprijinim ideea în general. Apoi flexibilitatea. Există niște aspecte pozitive legate de flexibilitate, posibilitatea de a selecta tipuri de intervenție, ținând cont de nevoile statelor membre, ceea ce o să ne facă acțiunile mai eficace, dar există de asemenea posibilitatea de a defini uh, termenii și condițiile la nivel local. Aici e vorba de activități agricole, teren, hectare eligibile sau tineri agricultori. Aceste definiții sunt extrem de importante. Aceste ar trebui să fie definiții stabilite pe plan național pentru că avem circumstanțe diferite de la un stat membru la altul. Ar trebui de asemenea să definim uh, cele mai multe condiții de eligibilitate la nivel de stat membru. Iată abordarea corectă pe care o salutăm și apoi există selectarea metodelor de control și a sancțiunilor din cauza specificității Poloniei, noi considerăm că aceste controle ar trebui să fie selectate în maniera adecvată în conformitate cu nevoile. Și acum, ultima imagine la care ajung provocări pentru agenția de plăți va fi digitalizarea. Ne pregătim să facem noul plan digital. Am dorit să fim uh, pe deplin digitali în agenție. Nu e nicio alternativă. S-a pregătit o strategie pe care o implementăm. Apoi imaginile din satelit, uh, detectare la distanță, lucruri pe care le facem deja, dar pe care vrem să le dezvoltăm pe mai departe, să includem și elemente cum ar fi analiza plantelor sau o anchetă legată de secetă, simplificarea uh, mm, unor uh, reguli, aplicații unice pentru mai multe intervenții, noul sistem de raportare, indicatori, date care iau toate datele de la agenție, care apoi sunt prelucrate și putem să transferăm date sau rapoarte concrete, această bază de date ne ajută și în monitorizarea noilor procese. Ribeiro eh, este președinte de Zahlstelle în Portugal. Ribeiro, Sie haben das Wort. Bom dia e, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Uh, Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru invitație. Acest moment e foarte important uh, pentru noi în ceea ce privește PAC-ul. De fapt, această comisie trebuie uh, știe că deja comisia a propus o reformă ambițioasă și că aceasta necesită o nouă abordare și multe schimbări la modelul acesta de acum Așa cum consideră și uh, colegul din uh, Polonia, noi considerăm că modelul nou este un model bun, un model la care nici nu avem de fapt multe alternative, pentru că de fapt trebuie să fim din ce în ce mai uh, exigenți în ceea ce privește rezultatele pe care le aducem și uh, să știm exact ce plătim, ce cheltuim E clar că trebuie să trecem de la un sistem care se uită numai la cheltuieli la un sistem care se uită la rezultate, un sistem care să, fie, să ducă la rezultate acceptate politic, social, acceptate de către agricultori, de către um, societatea civilă în general. Iar acest model aduce cu sine acest avantaj de care spuneam că va fi acceptat, eu am avut ocazia să ascult uh, și la câteva intervenții din această dimineață. Cred însă că de multe ori agențiile de plăți sunt confruntate cu anumite probleme și anume că PAC este acuzată de abuzuri, de neconformitate, de lipsă a unei bune utilizări a banilor. Aș vrea să spun însă că pentru noi, mult mai important decât aceasta, este și o să vă spun după aceea cum trebuie să facem, că de fapt e mai multă legendă decât adevăr în aceste acuze, pentru că noi, până la urmă, fondurile de la PAC le-am utilizat în conformitate cu regulile, iar problemele cu care am fost confruntați în țările noastre este că opinia publică fie că e vorba de mass media sau observatorii externi politicii, lansează, de fapt, uh, critici, dar care nu țin de fraudarea banilor, ci de o folosire a banilor publici pentru lucruri care nu aduc o valoare binelui public, ceea ce duce, bineînțeles, la critică. Din păcate, și la adresa PAC, pentru că PAC a fost totuși până acum un instrument excelent pentru lumea rurală în Europa, a fost foarte util, utilă, dar de multe ori suntem uh, confruntați cu situații în care, deși totul a fost conform regulilor, de fapt rezultatele nu sunt uh, bine acceptate de contribuabil și de către opinia publică. Deci noi suntem pentru noul model, noi considerăm că trebuie să evoluăm, dar pentru ca acest model să fie unul pozitiv, e nevoie să se îndeplinească anumite condiții. Eu aș vrea să vă trimit oricum prezentarea, dar în prezentarea mea am pus câteva puncte foarte clare de simplificare. De multe ori, uh, erorile și nonconformitatea sunt de fapt foarte mici, dar rezultă în mai mare măsură din dificultatea de procesare din partea beneficiarilor a, uh, și de înțelegerea regulilor pe care trebuie să le respecte, deci dificultăți la beneficiar de în ceea ce privește procedura pe care trebuie să o respecte și acolo se întâmplă să nu mai fie conform, desigur, ce sunt proiectul. Când vorbim despre devierile pacului și de legendele care circulă, vreau să citesc două aspecte. În primul rând, e obișnuit să se spună următoarele. De exemplu, Chiar uh, auditorii de la Curtea de Conturi, care au anumite rețineri față de modelul nou și care vor să abandon, care zic și față de abandonarea conformității că este, există anumite probleme, ei ajung să se contrazică singuri și de fapt să demonstreze două lucruri. În primul rând, ei demonstrează în fiecare an că marja de eroare din primul pilon de fapt e irelevantă când e să comparăm cu al doilea pilon, adică mai precis cu dezvoltarea rurală. Ceea ce se întâmplă se întâmplă mai ales în primul pilon, unde nu există cofinanțare națională, unde banii sunt strict comunitari. În al doilea pilon există coresponsabilitate în cheltuielile publice și din partea statului membru. Deci, după cum se vede, această asigurare nu este o garanție și în niciun caz nu schimbă nimic la marja de eroare. Pentru că acolo unde nu există coresponsabilitate națională, avem erori mult mai mici decât acolo când se implică și statul membru. Și e coresponsabilitate. Deci, până la urmă, care este interpretarea noastră? Regulile sunt așa, deci sunt mai dificile, de îndeplinit, mult mai greu de înțeles de către agricultori, de către întreprinderi, în al doilea pilon decât în primul, unde sunt foarte simple, sunt obiective, sunt foarte ușor de gestionat și de controlat. A doua problemă este că de multe ori noi încercăm să facem să se creadă un lucru și anume că această conformitate trebuie să fie înțeleasă din perspectiva subsidiarității. Dar uh, și că politica ar putea să schimbe ceva. Nu este așa, pentru că propunerea comisiei e foarte clară. Noi apărăm uh, propunerea comisiei, am spus-o de față cu toți colegii deja, iar subsidiaritatea este o subsidiaritate care trebuie să fie aliniată strategic. Adică este informată, obiectivele sunt foarte clare, Europa definește obiectivele, trebuie să le urmărim și există din ce în ce mai multe obiective care țin de îmbunătățirea uh, spațiului, pur și simplu, uh, și vieții fiecăruia. Nu fiecare vine acolo să poată să facă ce dorește. E vorba de fiecare actor care trebuie să dea un răspuns la diversitatea de acțiuni cu care se confruntă mai multe regiuni, dar trebuie aliniate toate regiunile la același obiectiv, aceeași țintă cu răspunsuri specifice la diferite situații cu care se confruntă fiecare în statul membru respectiv. Așa cum a fost uh, spus în această dimineață, problema Portugaliei nu e neapărat uh, faptul că există proprietăți mari, ci tocmai proprietăți foarte mici, doar ca să vă dau câteva exemple și cred că și mulți dintre noastre deja au înțeles că într-o țară mică precum Portugalia avem 180 de mii de beneficiari în fiecare an ai PAC, din care 58.000 de mii sunt acoperiți de regimul care gestionează micii agricultori. Deci vorbim până la urmă de o structură agricolă care, în mod evident, nu poate să se găsească aceeași soluție ca pentru una foarte mare. Trebuie câteva flexibilități totuși aici pentru ca să putem să facem față acestei realități care cu siguranță nu seamănă cu alte state membre din acest punct de vedere. Apoi, nu putem să uităm nici echilibrul între costuri și beneficii care trebuie totuși să gestioneze orice decizie administrativă. În noul model de performanță, abordarea prin uh, obiective în dezvoltarea rurală și uh, noua, uh, noul model cu simplificarea cu simplificarea cheltuielilor nu în funcție de, chel, deci de cât se cheltuiește, ci de cât se, ce rezultate obținem și rezultate care să poată să fie măsurabile, fie că e vorba de Uh, exploatarea respectivă, capacitatea de producție a exploatării respective, deci și care pot fi finanțate aceste măsuri prin obiectivele stabilite și atinse și nu prin uh, pur și simplu uh, spațiu sau alte considerente, cred că este un lucru bun pentru că mai multă lume o să, încer- o să înțeleagă ce s-a plătit și de ce s-a plătit. Va trebui să se dezvolte automatisme care vor fi probabil însă o, în, la început subiectul unor unor devieri, pentru că momentan nu avem notorietate cu acest sistem, iar sistemele acestea care trebuie să se automatizeze pentru ca să se poată verifica anumite situații și pentru ca să se poată procesa plăți în funcție de niște reguli noi, deci care vor permite să fie, care vor fi stabilite și digital, va, de, va necesita sigur o perioadă în care se va devia cu siguranță și uh, Trebuie însă să știm că la sfârșit rezultatele vor fi mai bune. Există anumite probleme care vin cu toate aceste schimbări. Noi știm cu toții că nu e ușor să schimbi un astfel de sistem. Avem probleme de interoperabilitate care, odată cu necesitatea protecției uh, sferei private a multor beneficiari creează probleme de interoperabilitate între servicii, dar există răspunsuri și la aceasta în directivele pe care ne vom baza și va trebui să le, um, să le întărim pe acestea. Dar, sigur, trebuie făcute anumite eforturi, mai devreme și mai târziu, aș zice. Nu vreau să mai vorbesc prea mult, cred că s-a spus deja esențialul, dar vreau să lansez un apel la dumneavoastră spunându-vă că această schimbare e necesară. E necesară pentru a scădea costurile administrative, pentru ca să fim mai eficienți în utilizarea banilor în fața celor care trebuie să-i utilizeze și pentru ca să dăm un răspuns concret contribuabilului, dar și agricultorilor, pentru ca să fie mai simplu, pentru ca să existe o încadrare strategică mult mai evidentă și să fie mai măsurabil și mai perceptibil ce se întâmplă. Acestea sunt, cred, problemele esențiale. Bineînțeles, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție, bine, vă dau și uh, prezentarea, vă pun la dispoziție, desigur, dar cred că mesajul principal pe care vroiam să vi-l las aici, în această reuniune, din partea Portugaliei, este acesta că trebuie să avansăm, trebuie să acceptăm schimbarea în această direcție și nu cred că avem alternativă în momentul de față alta decât aceasta pentru PAC. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Ribeiro. Acum o să trecem la agențiile regionale de plăți. Domnul Fabrizio Stella e director al agenției de plăți din uh, Veneția. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor. Vreau să vă prezint agenția noastră și sper să vă pot spune că regiunea Veneto, din care vin eu, dorește să își îmbunătățească și uh, contabilitatea și structura în agenția noastră, pentru că noi suntem o regiune foarte diversă, avem uh, o zonă muntoasă, Dolomiții, cu, bineînțeles, activitate pastorală foarte puternică de, de păstorit și avem după aceea și zone plate. Avem foarte multe activități în domeniul zootehnic, avem um, zone cu coline care sunt uh, cunoscute pentru producția vitivinicolă, foarte multe hectare cu produse cunoscute uh, Um, Prosecco și altele din această categorie. Această zonă are și o valoare istorică. Avem foarte multe patrimonii culturale UNESCO, dar avem și după aceea câmpie cu alte uh, activități. Mai uh, deci rumbul, soia, uh, tutunul, sfecla, fructele, toate acestea sunt ceea ce cultivăm acolo. Avem um, o diversitate deosebită și uh, avem o suprafață foarte mare de 19.000 de hectare de livezi, uh, fie de uh, piersici, mere și așa mai departe. Dincolo de um, această activitate, trebuie să înțelegem că avem într-adevăr o diversitate foarte mare și în cadrul agriculturii. Agricultura însă este un element esențial în zona noastră, iar organismele plătitoare regionale sunt foarte importante, sunt entități publice cu autonomie administrativă și, a, și contabilă, dar și, um, bineînțeles, limitate de legislația în vigoare. Agenția noastră este supusă multor controle din partea um, autorităților regionale pentru ca să vadă dacă respectă aceste reguli. Am inițiat uh, activitatea noastră în 2002 și în același an am obținut primul titlu de recunoaștere am putut să începem să acționăm din partea Ministerului de Politici Agricole ca agenție de plăți. În 2011, agenția a incorporat și structurile și funcțiunile fostelor inspectorate de agricultură și a devenit punctul de referire la nivel regional de referință pentru serviciile publice care sunt oferite și controlele oferite lumii agricole. Deci toată gestiunea și toată practica acestor uh, activități vine la agenția noastră. În 2017 Dincolo de funcția de organism intermediar, care este o noutate care a fost introdusă și pentru noi a fost o mare noutate ca agenție, gestionăm și programul operațional regional și gestionăm sectoarele industriei, artizanatului, tot ceea ce se face în domeniul comerțului, uh, a rețelelor, uh, cercetarea științifică, transportul urban, prin intermediul unei agenții care, deci, uh, a devenit extrem de complexă și care are foarte multe activități. Alte acte alte funcții pe care le-am primit, așadar delegate, a fost uh, gestionarea sectorului vitivinicol, care e unul foarte important în regiunea Veneto. Ne ocupăm și, după cum ați zis, uh, ați văzut și de curând uh, cu furtuna de acum un an jumătate, ați văzut ce s-a întâmplat în Veneția. Ne ocupăm și de astfel de evenimente, tot ceea ce înseamnă um, gestiunea catastrofelor naturale, fie că e vorba de sectorul agricol, fie că e vorba de celelalte sectoare de producție. Ne ocupăm uh, de, și prin tot prin activitate delegată de uh, fostele cote de lapte sau uh, alt, așa cum se numesc ele acum. Avem 400 de persoane care lucrează la agenție, șapte orașe uh, Uh, în șapte orașe suntem uh, reprezentați, deci în toate provinciile. Avem 120 de mii de um, agenți uh, în întreprinderi cu care avem contacte și rețele de, în astfel de rețele de întreprinderi avem foarte mulți bani pe mână, 850 de milioane pe an și avem o performanță evaluată foarte bine an de-a rândul în programul de dezvoltare rurală, de exemplu, am evoluat foarte bine. Avem 30.000 de întreprinderi care ne-au delegat gestiunea mm, în uh, ceea ce privește realizarea obiectivelor vitivinicole și o suprafață foarte mare, 80.000 de, de hectare. Aceasta este ceea ce gestionăm noi. Iar acum, iată care e punctul nostru de vedere despre reformă. Noi ne uh, hotărâsem de mai de mult să evaluăm uh, rezultatele și ni se pare foarte bine ca să știm în primul rând care este stadiul evoluției aici. În ceea ce privește PAC-ul, se spune că sistemul de conformitate s-a dovedit eficient, cu o rată de eroare inferioară procentului de 3%, garantează egalitatea de tratament în Europa, și dar propune în același timp o schemă foarte complexă care reprezintă, care înseamnă totuși o adaptare foarte mare administrativă, tehnologică și de resurse umane și o creștere de costuri, cel puțin în prima fază, dacă e vorba de schimbare, atât pentru organismele de plăți, cât și pentru beneficiari. E foarte important că implica și beneficiarul aici, de exemplu, protecția mediului, care impune cerințe foarte clare, aduce cu sine costuri evidente. E vorba deci de o schimbare mare de paradigmă care uh, ca atare va necesita timp pentru ca să poată să fie acceptată. E vorba de o abordare metodologică la care în momentul de față e destul de complicat să se garanteze realizarea sa, mai ales la gestiunea instrumentelor necesare pentru ca să gestioneze acest plan. Unul din elementele importante va fi nu numai să atingem obiectivele care au fost stabilite în strategie, ci și implementarea eficientă a sistemelor de monitorizare Va fi strategic așadar, după părerea noastră, cum se vor utiliza datele și noile tehnologii în cadrul controlelor care se vor face, ceea ce va necesita o investiție inițială foarte mare pentru crearea unui sistem informatic pentru ca se poată partaja, în primul rând, actele utile pentru a putea face controle la fața, loc, fața locului și nu, și nu numai, ci și controle în sistem. În acest uh, Eh, sens, agenția noastră vrea să se bazeze foarte mult pe aceste noutăți tehnologice și tot ce s-a explicat în domeniu e esențial. În ceea ce privește datele de mediu, am dezvoltat în decursul anilor un sistem de gestiune integrată pe care va trebui să-l adaptăm dacă va interveni noul model de punere în aplicare a regulilor. Dincolo de acest uh, sistem, AVEPA, agenția noastră, va trebui să-și dezvolte deci un sistem de informare care să fie aplicat și la, la controle. Noi am dezvoltat un sistem de app mobile pe condiționalitate care ne permis să reducem timpul de uh, desfășurare a controlelor la fața locului și ne-a ajutat foarte mult pentru a putea susține activitatea la, pe teren. Avem un, pe tabletă app-uri, aplicații stabilite în care se, s-a introdus controlul condiționalității în, uh, într-o schemă și apoi va trebui să și verificăm cu aceeași aplicație și în ce măsură s-au atins obiectivele din planul de dezvoltare regională. De asemenea, pentru întreprinderi, am creat aplicații care pot fi uh, Um, în care se introduc uh, de către agenții toate informațiile și avem și agenții uh, care se ocupă de fotografii, iar uh, noi combinăm aceste date, actualizăm în cadastru toate datele pe care le primim de la agenții și de la întreprinderi. Se folosesc drone mai nou de câțiva ani și avem o echipă de piloți care sunt uh, care au certificare internațională de la aviația civilă. Eu sunt chiar eu un pilot, uh, pilot acreditat în acest sens. Utilizarea dronelor este probabil uh, se folosește în activitățile de control pe care vi le-am evidențiat și trebuie să evidențieze, deci, uh, schimbări la nivelul solului pentru ca să ne putem adapta sistemul integrat. Din 2017 utilizăm și serviciul de satelit Copernicus pentru a putea verifica uh, Uh, datele pe care le-am primit în sistem. Pentru activitatea de control, uh, din 2018 am experimentat dincolo de utilizarea datelor și senzori, care tot se bazează pe sistemul Copernicus prin satelit. După ta, uh, furtuna de acum un an și jumătate, președintele Consiliului județean a fost cel care trebuia să se ocupă de uh, gestiunea evenimentului și am, i-am oferit o aplicație GIS care a permis punerea la dispoziție a informațiilor despre comunele care au fost lovite cel mai tare de furtună și în același timp o larg, uh, un larg evantai de informații, fotografii prin satelit, uh, informații despre riscuri posibile, planuri silvice și altele. În acest sens, eu zic că noi am fost precursorii multora din tehnologiile care sunt uh, prezente acum în noua punere aplicare a PAC-ului în modelul nou. Multe proiecte au fost uh, prezentate de către AVEPA din 2015 cu ocazia conferinței de la Salonic și au fost uh, apreciate în cadrul diferitelor întâlniri cu organismele de plăți din alte state membre. Pentru că noi am avut foarte multe proiecte finanțate de OLAF. Astfel am putut să colaborăm și cu cei care se ocupă de controle, suntem într-un dialog permanent în, și am creat structuri uh, tehnice, structuri uh, fo, care funcționează foarte bine administrativ. Inovarea tehnologică ține și cont de faptul că ne bazăm pe sisteme de satelit și pe informații pe care le trimitem după aceea fermelor de, în domeniul agriculturii și aceasta va fi o cheie și pentru dezvoltarea viitoarei PAC. Sistemul însă în momentul de față nu este performant, deci e nevoie de un efort suplimentar nu numai la nivel național, ci și din partea Comisiei pentru a defini o legislație care să fie funcțională și să poată să pună la dispoziție instrumente de control. Dincolo de formarea operatorilor, uh, e clar că complexitatea acestui fenomen este foarte mare. Sistemele de adecvare, sistemele tehnologice trebuie să fie adecvate. Ele au fost destul de puternice până acum, au funcționat foarte bine, dar uh, e clar că trebuie să ne gândim la felul în care vrem să le utilizăm automat și nu numai punctual. Deci vreau să, pun, uh, vreau să vă spun că folosirea datelor va fi una din problemele cele mai mari pe care le vom avea în momentul în care punem în aplicare noile reguli și vrem să chiar să procesăm datele corect uh, pe care le primim și pe care le dăm mai departe. Închei, spune vorbitorul la o viteză foarte mare, că Există posibilitatea de a simplifica eficient uh, toate aceste mm, proceduri, dar Astfel vom putea să dăm ajutoare și fără să se ceară ajutorul din partea unei firme, de exemplu, sau unei ferme. Putem să folosim informația mai simplu. E nevoie de o simplificare a procedurilor și aceasta este uh, posibil prin sistemele de control GIS. E nevoie de un rol uh, proactiv uh, din partea întreprinderilor, de aceea va trebui să valorizăm calitatea firmei și nu numai cantitatea sa, felul în care își gestionează tehnologia, cum știe să o folosească și felul în care știe să fie smart și user-friendly. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă rog încă o dată pe toți vorbitorii să vorbiți mai rar, spune președintele, și, și vă, suntem foarte recunoscători din cabină pentru această remarcă. Interpreții mi-au făcut semn din cabină. Acum aș dori să-i dau cuvântul lui Florian Kibis, care este președintele Agenției de Plați din Baden-Württemberg, din Germania. Dumnealui face eforturi, mi-a promis să vorbească germana standard Hochdeutsch și sper să o și facă. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Doamnelor și domnilor. După cum ați văzut, în calitate de uh, autoritate de plăți, dorim să prezentăm lucrurile și din punctul nostru de vedere și mă bucur să o pot face astăzi aici, uh, ținând cont și de perspectiva regională uh, din Baden-Württemberg. În Germania avem 13 astfel de autorități, deși avem 16 landuri, însă autoritățile uh, țin întotdeauna de landul care este în jurul lor. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația de astăzi. Autoritatea de la Baden-Württemberg este una din cele 13 din Germania. Avem 60.000 uh, de exploatații, din care două treimi au un regim de ajutoare complementare. E vorba de exploatații medii cu aproximativ 35.000 uh, de hectare și ținând cont de topografia noastră avem uh, cerințe diferite. Diferențele sunt uh, foarte mari în Germania. Nordul Germaniei, de exemplu, este foarte diferit de situația din Bavaria sau din Baden-Württemberg. Săptămâna trecută ne-am aflat cu toții la Berlin la acea săptămână verde. Am văzut acolo că și pe dumneavoastră vă interesează temele care sunt importante pentru noi, ceea ce ni se pare un lucru foarte bun pentru că e vorba aici de implementare și am văzut că aceasta are un rol esențial pentru dumneavoastră, pentru că uh, un organism de control este absolut necesar pentru o politică agricolă bună. Doar ceea ce se poate controla va fi până la urmă acceptabil și în acest sens cu toții trebuie să ne aducem contribuția. Dacă Ținem cont de acest context, uh, am văzut că abordarea de aici este una foarte bună. Colegul din Italia a făcut deja câteva comentarii uh, care, uh, cu care suntem absolut de acord și care confirmă cele spuse și de ceilalți colegi. Cu toate acestea mai sunt multe de făcut. Am văzut că s-au identificat anumite probleme, anumite provocări și o spun cu claritate, sunt situații care pot fi îmbunătățite. Există în special o chestiune care ne interesează foarte mult în Germania și anume să se țină cont de specificitățile regionale. Germania este o țară federală și asta înseamnă că al doilea pilon este, ține uh, de competența landurilor, a regiunilor. Pentru primul pilon situația este diferită. Însă chiar și aici, la primul pilon, uh, partea administrativă este realizată tot de landuri, tot de regiuni și dacă vedem care sunt uh, planurile strategice naționale, aceste planuri trebuie să fie unice pentru fiecare țară, vă dați seama cât de dificil este pentru o țară precum Germania, care prin Constituție este uh, regionalizată și diferențele prevăzute în Constituție trebuie să ducă până la urmă la un unic plan național. Avem o nevoie crescută de coordonare între noi și până la urmă reușim să ajungem la un plan național care trebuie totuși să reflecte în bună măsură diferențele regionale. Acest aspect este extrem de important pentru noi, pentru că asta ține de Constituția Germaniei și, practic, de ceea ce apare în al doilea pilon, cum spuneam mai devreme. programele uneori se realizează de comun acord între mai multe landuri cu o structură informatică în comun, însă ceea ce se face la nivelul unei regiuni, unui land, trebuie să fie comparabil cu ceea ce se întâmplă la nivel federal sau în alte landuri. Știu că dumneavoastră ați fost foarte atenți față de toate aceste aspecte, uh, însă pe de altă parte ne întrebați de ce Germania este singura țară care cere o perioadă de tranziție de 2 ani. Păi tocmai de aceea, pentru că este foarte greu să ajungem la o convergență, la un numitor comun, respectând în același timp și diferențele regionale. Cât privește sistemul de monitorizare, acesta este un sistem uh, de viitor pe care noi uh, îl vedem cu ochi critici, chiar dacă este adevărat că e nevoie de el. Monitorizarea obligatorie trebuie să meargă mână-mână cu un sistem de administrație și de control în paralel și uh, nu dorim să renunțăm la acesta. Chiar și așa, sistemul de monitorizare trebuie să ne permită o diferențiere la nivel regional. Regionalizarea înseamnă că sistemul de monitorizare trebuie să fie în stare să respecte diversele structuri regionale. Dacă, de exemplu, avem informații satelitare despre pădurea neagră, Uh, imaginea pe care o vedem acolo va fi foarte diferită de ceea ce vedem în regiunile de câmpie, de exemplu din uh, landul meu și nu mai spun uh, diferențele față de alpii bavarezi. Știu că deocamdată nu este nimic clar, nu este nimic precizat, totul este încă în aer, însă pe noi ne îngrijorează faptul că până la urmă vor uh, uh, crește nevoile de controle ulterioare, mai ales în ceea ce privește uh, ecoschemele. Noi ne dorim un sistem de monitorizare, însă nu obligatoriu, ca una din diversele posibilități de control care să țină cont de diferențele regionale. Și pentru că vorbim aici de sistemul de administrație și sistemul executiv pentru viitor. Pentru noi, schimbarea de la un control în funcție de rezultate la un control al performanțelor, deci schimbarea de model, este una pozitivă și colegii au precizat deja acest lucru înaintea mea. Pentru noi, ca autoritate de plată, însă, aceasta va avea și anumite implicații pe care aș vrea să le detaliez aici. Pe viitor vom avea obligația să raportăm uh, care sunt rezultatele și aceste rezultate trebuie să fie comparabile între ele, pentru că tocmai de aceea avem o politică agricolă comună. Sistemul de verificare a rezultatelor pentru noi ar trebui să fie integrat acum în mașinăria administrativă. Actul de bază ne prezintă un cadru necesar pentru condițiile de control în diversele landuri. Și dacă ne gândim și la procesul de simplificare care se dorește, un proces care se face la nivelul landurilor în Germania, trebuie să spun că avem anumite îndoieli. Câteodată regulile naționale sunt uh, mai compatibile cu regulile noastre regionale decât cele europene nu-i vorba aici doar de faptul că le cunoaștem mai bine, ci și de aspectul practic al acestora. Noi dorim să menținem același nivel de control și de calitate comparabil între statele membre și nu ne dorim, de exemplu, ca standardele să scadă să se ducă înspre în jos. Deci procesul de simplificare să nu înseamnă o slăbire a calității controlelor realizate însă ne îngrijorează faptul că se acumulează aici diversele sisteme regional, național, european, deci cum putem menține nivelul ridicat de control și în același timp să avem uh, un sistem de raportare in extenso asupra rezultatelor, pentru că asta ar însemna pentru noi o creștere a poverii administrative. De aceea mizăm mai degrabă pe subsidiaritate. Deci, în țările în care cartonașul galben nu reprezintă o problemă, eforturile administrative sunt foarte mari pentru rezultate minime. Și tocmai în acest domeniu al controlului, uh, calitatea pe care noi o oferim este una foarte înaltă. Tocmai din acest motiv uh, mizez și uh, o repet aici pe subsidiaritate. Un ultim aspect acele cuantumuri unice sau uh, armonizate. Toate acestea sunt importante ca și concept pentru compararea, evaluarea rezultatelor și a performanțelor. Este o temă destul de complexă, așa cum spuneau și ceilalți colegi, Însă, așa cum uh, s-a definit și se înțelege acum acest uh, quantum unic, e clar că pentru noi va avea consecințe foarte mari asupra strategiei sau uh, structurii la nivel federal. Aceste quantumuri unice ar putea uh, crea uh, probleme și cred că totul trebuie să fie comparabil acolo unde apare în primă instanță. Ar uh, reprezenta un efort foarte mare pentru noi pentru aceste uh, cuantumuri minime sau maxime definite. Și spun încă o dată, nu putem renunța până la urmă la acest concept de diferențiere regională. Și am să închei acum uh, mulțumindu-vă și sper să fi fost destul de clar, să fi prezentat destul de bine îngrijorările noastre și aștept cu interes dezbaterea care va urma. Mulțumesc! Paulo de... Mulțumesc! Cred că Paulo de Castro dorește să intervină primul în runda de intervenție, așa că îi dau cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte, îmi pare rău dacă am, dar am un avion de prins și nu o să pot să ascult nici răspunsurile. Vreau să mulțumesc celor patru vorbitori, mai ales acestui ultim referiri pe care l-a, făcut-o colegul nostru. Problema propunerii de reformă despre care discutăm aici și pe care lucrăm și facem câteva schimbări pe care le-am propus la toate actele legislative este prin entitatea unică de gestiune uh, în măsură să taie, de fapt, legătura între unitățile uh, teritoriale și Bruxelles. Noi suntem cei care am exprimat primii critica cu adresa la această problemă, de fapt, coincide cu o recentralizare ceea ce se întâmplă aici. Pe de o parte se dă responsabilitatea statelor membre, pe de altă parte, în interiorul statelor membre se ia responsabilitatea de la regiuni și se dă responsabilitatea statelor până la urmă, care pot face un plan strategic cu un singur, uh, o singură entitate de gestiune. Și vreau să pun o întrebare aici către agenția italiană, dar nu numai. Dacă vrem să construim mai departe acest uh, proiect, care vor fi rolurile agențiilor de plăți regionale dacă toate deciziile se iau la nivel național? Uh, chiar dacă va exista, sigur, în continuare o legătură cu regiunile, cu lenderurile din Germania, dar cum vreți să faceți față situației dacă se pune la, um, în aplicare acest plan? Îmi pare rău încă o dată că trebuie să plec din cauza avionului. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Atunci îi dau cuvântul lui Peter Iar. Două minute. Mulțumesc, fiind dat că sunt numai două minute, o să încep direct cu concluzia, de fapt, să vedem după aceea cu, dacă mai pot să mai pun și din întrebările pe care le aveam. Astăzi am ajuns la un punct foarte important. Agricultorul trebuie să vadă dacă iese bine sau nu reforma, dar prima imagine pe care o are el față de aceast, a acestei reforme este agenția de plăți cu care se va întâlni în zi, vremuri bune și proaste. Dacă vrem să spunem că reacționează bine această reformă și este bine primită, trebuie să funcționeze bine agențiile. Primele îngrijorări pe care le-ați formulat dumneavoastră, de fapt, sunt uh, vizibile și în textul legislativ. Dacă dumneavoastră reușit să schimbați așa ceva, noi ca deputați o să ne bucurăm. Când vorbim de regionalizare, din toate grupurile uh, o să aveți numai aplauze. Noi vrem să păstrăm această regionalizare, o să spunem comisiei că textul este suficient pentru ca să o facem dacă considerați că trebuie îmbunătățit, îl îmbunătățim. Deci să ne spuneți. Mă bucur că toate agențiile de plăți au spus că văd șanse în acest nou model, dar că este cu atât mai important să facem o simplificare. Am vorbit și despre profitul care vine de la debirocratizare și care trebuie să ajungă și la fermier. Noi cu toții suntem pentru o simplificare, dar avem nevoie de o perioadă de tranziție despre care au vorbit toți trebuie să ne mai certăm dacă un an sau doi ani să dureze, dar ne certăm și pentru faptul că trebuie să existe o perioadă în care să se poată antrena fermierii pentru acest nou sistem. Așa cum avem noi aici acest schimb de opinii, trebuie să aibă și ei ocazia să o facă. Vrem ca toți agricultorii să aibă cel mai simplu, cel mai nebirocratic sistem existent și să se poată bucura de el cu adevărat. Dacă Italia are idei bune, foarte bine. Dacă Germania sau Portugalia au făcut deja lucruri care funcționează, e nevoie de acest schimb de opinii și de o schimbare a um, abordării. E nevoie de toleranță, e nevoie totuși să facem o diferență între marjă de eroare provenită din fraudă și cea provenită din greșeală. De exemplu, unul a de- declarat cu 3 hectare mai puțin și e pedepsit ca unul care a furat. Nu este corect și înțeleg pe fermier că nu sunt mulțumiți. Mulțumesc! Vă mulțumesc, Ulrike Müller. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru aceste explicații. Nu aș vrea să repet ce a zis colegul meu Peter Iar, dar, de fapt, suntem cu toții de părere că trebuie să lucrăm la o poziție a Parlamentului și sperăm ca până la jumătatea acestui an să avem o poziție a Parlamentului care să se voteze la plenară și să putem intra în trilog. Am avut Uh, cinci laturi orizontale. Am avut deja întâlniri pe toate acestea, am preluat toate ideile în uh, ceea ce privește întrebările pe care vi le-am trimis, ele se bazau pe acest schimb de opinii. E foarte important ca un schimb de opinii să se întâmple, pentru că articolul 14, 15, 29 și 48 și, și 70, 87 sunt puncte problematice și poate că am putea să rămânem în legătură în scris pentru ca să ne mai dați răspunsuri suplimentare. Ce e foarte important pentru noi este să explicați care sunt dificultățile pe care le au agențiile de plăți, dacă aveți nevoie de mai multă flexibilitate la atribuirea outputurilor și a uh, indicatorilor de obiective și credeți că agențiile de plăți sunt gata la timp să lucreze cu acest model de performanță. Noi am vorbit deja de o perioadă de tranziție de peste 2 ani. Vreau să vă întreb cât de ridicat vi se, vi se pare nevoia de a avea mai multă infrastructură și mai multe resurse, pentru că avem personal, dar întrebarea este dacă este suficient să ai personal suplimentar. Atunci când trebuie să și măsori, să și evaluezi, mi se pare că e destul de complicat și vreau să vă întreb dacă chiar credeți că scopul simplificării prin mai puține controle trebuie să fie uh, foarte important ca obiectiv în reforma PAC Poate că ar fi foarte important să spunem că suntem cu toții de părere că vrem să trecem de la condiționalitate la performanță, vedem că aceasta este tendința, știm că trebuie să ținem cont de protecția mediului și trebuie demonstrată realizarea sa, dar calea până acolo este în continuare destul de problematică. Mulțumesc! Vă mulțumesc atunci uh, să permitem o rundă de răspunsuri uh, din partea celor uh, patru agenții și după aceea o să mai puteți să puneți întrebări suplimentare. Aș propune să începem în uh, ordinea în care am început, domnul Tawakowski. Cu serdecznie. Szanowni Państwo, może na początku odpowiem na pytanie trzecie, bo wydaje się... Mulțumesc foarte mult. Am să răspund la această a treia întrebare în primul rând, pentru că este una foarte importantă. Avem două tipuri de provocări aici atunci când e vorba de noul model. În primul rând, uh, din punct de vedere al legislației și, în al doilea rând, tehnologiile TIC și procesul de digitalizare. Acestea sunt cele mai importante și pentru ele va trebui să alocăm uh, eforturile noastre. Atunci când e vorba de indicatori de performanță, e clar că aceștia trebuie să fie cuantificabili astfel încât să-i putem aplica în noul sistem IT pentru a avea niște procese automatizate. Deci ar trebui să avem niște rapoarte care să iasă singure. Și în ceea ce privește cererile de la staff, nu am evoluat încă această chestiune. Am încercat să ne abținem de la așa ceva Considerăm că nivelul de staff pe care îl avem uh, ar trebui să fie suficient la ora actuală. Acesta ar fi punctul de plecare. Și acum pentru a răspunde la întrebările anterioare. Noi susținem procesul de regionalizare. Este o chestiune extrem de importantă pentru noi și ne-am dorit să ținem cont de specificitățile și uh, nevoile fiecarei regiuni. De asemenea, uh, în ceea ce privește condiționalitatea și uh, acea limită de 10 hectare care definește ce sunt exploatațiile mici, Există aici uh, pericolul pentru a face față criteriilor și atunci pentru astfel de exploatații mici poate nu ar trebui să aplicăm ecocondiționalitatea. E vorba de 300.000 de, de beneficiari și uh, uh, pentru celălalt nivel avem 650.000 de, de exploatații. Deci aici uh, ecocondiționalitatea ar putea crea câteva probleme și ar putea duce la o creștere a costurilor. Pe de altă parte, perioada de programare ar fi mai lungă. Și acum aceasta este întrebarea cea mai importantă pentru noua perioadă de programare. Pentru perioada de tranziție, noi dorim să propunem 2 ani, dacă este posibil. Mulțumesc. Domnul Ribeiro. Mulțumesc. O să încep cu întrebările mai simple. Pentru noi e evident că pentru o perioadă de tranziție de 2 ani ar fi mai potrivit uh, deci ar fi mai potrivită aceasta, pentru că e nevoie de o adaptare tehnologică, e nevoie de o adaptare de infrastructură și foarte multe tehnologii trebuie să mai fie încă dezvoltate. Deci doi ani ni se pare mai potrivit, dar uh, aș vrea să vă spun și că dincolo de adaptarea tehnologică sunt două puncte foarte relevante ca noi să nu, deci dacă noi permitem suprapunerea două modele, modelul de performanță care se suprapune cu modelul de conformitate, nu cred că este bine. Trebuie să nu acceptăm așa ceva. Problema simplificării, de asemenea vreau să folosesc exemplul condiționalității. În momentul de față, în momentul în care micii agricultori sunt uh, Uh, beneficiau de anumite elemente, acum se suprimă anumite posibilități pe care le au. Iar în Portugalia, în evaluarea pe care am făcut-o, s-a văzut că costurile de control vor crește cu 50% pentru ca să avem o suprafață în plus de 5%, ceea ce înseamnă că acești agricultori uh, vor fi și ei uh, acoperiți de sistem, dar vedeți ce cheltuiele el sunt. Deci, din toate experiențele cu condiționalitatea pentru micii agricultori, cea mai mare uh, sumă a fost de 161 de euro care s-a folosit pe agricultor și mă, vă întreb cum poate să existe o logică de beneficii, costuri-beneficii administrative când vrem să aplicăm un sistem atât în acest, așa, un astfel de sistem. Deci cred că trebuie să ne gândim mai bine la cum vrem să facem controlele mai ales pentru micii agricultori și dacă sistemul se potrivește. În ceea ce privește regionalizarea, e clar că pentru Portugalia nu va fi o țară care să aibă probleme în acest sens, deci nu o să merg în direcția aceasta. Mm. Eu înțeleg însă că în alte țări vor fi probleme, dar vrem totuși să folosim experiența pe care am avut-o noi în Portugalia. Avem trei regiuni cu trei guverne autonome și trei parlamente, dar avem o singură autoritate de plată. Deci, deși autoritățile sunt regionale, la nivel de plăți avem una singură, o singură agenție pentru toată țara și deci noi nu putem să vă dăm prea multe detalii, pentru că experiența ne-a arătat că lucrurile pot funcționa și așa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Stela! Mulțumesc foarte mult colegilor, mai ales pentru întrebări, dar și pentru spiritul critic de care au dat dovadă și sunt de acord cu această abordare critică. Noi, în calitate de organism de plăți, mai ales în legătură cu ce a spus și colegul din Germania, noi suntem un organism de plăți foarte evoluat, foarte complex, cu tehnologii uh, avansate, noi totuși știm că trecerea de la un model la altul, de la o paradigmă la altă, înseamnă și o schimbare culturală, într-un fel, și va costa destul de mult. Cu siguranță vor veni costuri, mai ales atât în ce privește organismul de plăți, dar și pentru uh, punerea în aplicare a um, tuturor sarcinilor care vor reveni agricultorilor. Noi suntem foarte îngrijorați de ce se va întâmpla suntem îngrijorați și din motivul pe care l-a menționat și domnul De Castro și pe care l-au menționat și alți colegi, și anume că nu există apoi o relație directă cu Uniunea Europeană, ceea ce pentru noi era foarte important, să avem o legătură cu Uniunea Europeană. Legătura directă cu UE a dat roade din perspectiva noastră. Noi am devenit foarte buni în ceea ce făceam și am avut posibilitatea să, o fim, să fim pentru că am avut tocmai legătura directă pe care a putut să o aibă orice regiune, orice structură care dispune de un organism de plăți. Dar chiar și dacă noi suntem gata sau am fi gata complet să facem această schimbare de paradigmă, nu sunt convins că și agricultorii sunt la fel de pozitiv ca noi. Cred că agricultorii, mai bine zis, nu sunt gata ca noi să înțeleagă de ce e nevoie de o astfel de schimbare și de ce până astăzi, și vorbesc din nou uh, pentru regiunea noastră în care sistemul a funcționat, de ce trebuie schimbat ceva ce funcționează bine Știm că atunci când avem o schimbare, chiar dacă schimbarea este pozitivă, întotdeauna se face o gaură, se creează o gaură și nu știu dacă în cazul nostru, nu știu nici ce zice statul italian, nu e în competența mea să analizez uh, dorințele guvernului, dar cred că uh, Guvernul nostru, pe bună dreptate, a cerut aceste, acești doi ani de tranziție, de perniță, să-i spunem așa, pentru că ni se pare esențial să se facă o bună tranziție. Danke. Mulțumesc, Florian, te rog. Sunt de acord cu antevorbitorii mei. Întrebarea domnului De Castro e foarte pertinentă. Regionalizarea e esențială și dacă putem vedea o plus valoare în a avea o agenție de plată regională într-un stat federal, E clar că trebuie să ne gândim atunci când vrem să punem accente noi și din partea Parlamentului și din partea Comisiei să evaluăm relația strânsă pe care o avem cu agenția de plăți, de, să ne gândim la contribuția pe care o are agenția de plăți și poate să o implicăm și mai tare în noul sistem. Deci eu sunt de acord, sunt de acord, ok, e bine să avem o abordare orientată spre rezultat, nu punem la îndoială așa ceva, sunt multe lucruri pozitive care vin de aici, dar în ceea ce privește schimbările, va trebui să punem în aplicare, așa cum scrie în noile proiecte de regulament, mai multe lucruri și acolo scrie că e nevoie de un sistem funcțional de control și uh, un sistem administrativ funcțional. Va trebui să avem grijă să funcționeze bine și să nu renunțăm la standardele de calitate. Întrebarea este însă dacă există puncte pe care trebuie să le mai discutăm, dacă e să ne uităm, de exemplu, la cartonașul galben, la sistemul pe care vrem să-l introducem, 1,7 milioane de euro este costul pe care îl văd eu evaluat aici și după aceea o valoare de sancțiuni de 7500 care se va colecta. După părerea mea nu merge să faci așa ceva. Aici trebuie să ne mai gândim dacă chiar merită, dacă nu cumva la nivel național am putea să dăm, uh, facem sugestii pentru ca să nu se întâmple lucruri care n-au sens. Regionalizarea în cadrul planului uh, strategic e foarte importantă, dar eu cred că putem să reușim. Cu toate acestea, modelul de performanță, după cum a zis doamna Müller, e bun, și obiectivul este să avem un model care funcționează bine. Iar la priorități, colegii au spus-o deja, sunt puncte care contează mai mult sau mai puțin, dar în ceea ce privește întreprinderile mici, zic că avem câteva probleme în continuare. Putem să încercăm să găsim un model în care și agricultorul să simtă care sunt noile priorități, să nu fie exclus, dar să aibă posibilități mai simple de a participa și să avem și noi posibilități mai simple de a controla. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la o a doua rundă de întrebări. Un minut fiecare, vă rog, doamna Sondea. Merci, merci a... Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru prezentări. Cred că miza e cu adevărat importantă și aș vrea să insist asupra două elemente. Mai întâi, simplificarea Cred că în acest sens trebuie să putem uh, da răspunsuri cu ceea ce vom hotărâ aici. Uh, ați început să dați uh, elemente de răspuns, iar eu când au ce se spune aici, nu sunt deloc sigură că va fi într-adevăr o simplificare și că până la urmă se va schimba ceva pentru agricultori care deja au mare durere de cap cu controlele și diversele reguli. Al doilea punct esențial fost evocat e caracterul european pe care trebuie să-l păstrăm în acest model. E vorba de o legătură puternică între nivelul european, nivelul național, nivelul regional și apoi cred că trece de asemenea și prin respectarea regulilor europene și trece printr-un control al acestor reguli europene. Eu țin foarte mult la ceea ce se numește conformitate, dar conformitate pe plan european și aș vrea să vă aud ce părere aveți în acest sens, mai precis dacă având în vedere schimbarea sistemului european de eligibilitate a cheltuielilor, uh, se trece la performanțe. Eu nu spun că nu e nevoie de performanțe, dar și aici sunt răspunsuri de dat cetățenilor Trebuie să fie o performanță, ar spune, simplă și adaptată. Deci, în acest caz, aș vrea să știu dacă vă așteptați ca autoritățile dumneavoastră națională să facă necesară menținerea de reguli de conformitate pentru beneficiarii finali sau considerați că va fi o relaxare. Și aș vrea să vă spun că am fost surprinsă și chiar nedumerită de ce am văzut în imaginea domnului din Portugalia care ne spune foarte clar că noi credem că nu va fi un control de conformitate pe plan național. Păi atunci cine va face control de conformitate? Ähm, Mulțumesc, aș propune să zicem un minut 30, domnul Dorfman, pentru că nu avem atât de mulți vorbitori aici. Mulțumesc pentru generozitate, domnule președinte. Foarte interesant mi se pare să vorbim direct cu oameni care sunt responsabili cu punerea în aplicare a ceea ce noi decidem aici. Am o întrebare către domnul Sera, Stella. Italia are o gestiune foarte complexă în ceea ce privește serviciile de plăți. Pe de o parte, avem o agenție națională care este utilă pentru anumite regiuni și alte regiuni, precum dumneavoastră, probabil uh, cea mai mare în ceea ce privește agenția de plăți, are un sistem regional. Dumneavoastră vedeți că există două sisteme în paralel și există o diferență de eficiență, după părerea dumneavoastră, și după părerea dumneavoastră acest nou model pe care îl pregătim aici și care e mult mai folosit la nivel național prin planurile strategice naționale, ar putea să pună presiune asupra organismelor și agențiilor regionale pentru că ar putea fi un impuls uh, mai degrabă în direcția unei agenții naționale sau, după părerea dumneavoastră, acest sistem hibrid rămâne așa cum este acum? Vă mulțumesc, domnul Flanagan. Eh, thank you. Mulțumesc. O întrebare pentru toți vorbitorii. Sper să puteți răspunde direct. Credeți că drumul pe care am mers va duce la simplificare? Pentru că acesta era cuvântul uh, pe care domnul comisar Hogan l-a spus, cred, de o mie de ori. Eu nu prea reușesc să văd cum e mai simplu. Poate că planul a dat rezultate mai bune, dar cred că simplificarea deocamdată a fost îngropată și a dispărut sub 50 de metri de pământ. Domnul din Polonia a spus, dar poate n-am înțeles bine, că sunt 11.000 de oameni care lucrează la reformarea politicii agricole comune. Mă întreb, pentru țări mai mici, să zicem precum Irlanda, Departamentul Agriculturii are 3.000 de angajați în toată Irlanda. Evident, în Polonia aveți mai multe terenuri, mai mari suprafețe, dar va trebui să modificați politica și va fi nevoie de multe ore de muncă și resurse pentru orice țară. Credeți că țările mai mici o să aibă nevoie de mai mult ajutor? Dacă dumneavoastră aveți în Polonia 11.000 de lucrători și noi avem 3 în tot ministerul din Irlanda, o să fie dificil pentru noi. Domnul din Italia a spus va fi mai costisitor să se implementeze, cred, măsurile de mediu. Cu cât mai mult din experiența dumneavoastră, ca procent, decât în prezent. Și de unde o să luați banii respectivi? Rusen. Mulțumesc, colegul Rusen. Eh, dank u wel, voorzitter. Eh, heel goed dat wij deze Mulțumesc. E un excelent schimb de păreri. Elaborăm regulile la Bruxelles, dar dumneavoastră le puneți în aplicare. Deci e bine că putem discuta unii cu alții în această etapă și să vorbim de aplicarea regulilor, dacă se poate. Am îngrijorări legate de costul aplicării, ca și alți colegi. Va însemna mai mari costuri de control dacă se păstrează pilonul 2. E o rată de eroare destul de mare. Cu cât se impun mai multe cerințe, cu atât va trebui să controlăm mai mult și cu cât vor fi costurile mai mari. În ce privește controlele și controlele la fața locului, pe teren, care sunt foarte costisitoare, complicate, și o bătaie de cap pentru agricultori când vine cineva să-l controleze acolo, dar și pentru organismul de control care trebuie să vadă cum se poate să se limiteze la maxim controlele la fața locului. Unii spun că sunt noi tehnologii de control prin satelici, va fi foarte important. Întrebarea mea concretă acum e următoarea. La elaborarea regulamentului se va ține cont de toate acestea? Trebuie sau nu să ne asigurăm, în primul rând, că sunt dispoziții care să permită controlul prin intermediul imaginilor din satelit. Acum, colegul Gerus. Stella, volevo chiedere, lei a parlato... Domnule Stella, ați vorbit de un exemplu foarte pozitiv în Veneto, în gestiunea și controlul fondurilor europene. Și mă întrebam dacă, după părerea dumneavoastră, acest model ar putea fi reprodus în alte regiuni vă întreb acest lucru și în lumina episoadelor foarte grave de fraude cu fonduri europene care s-au întâmplat în Sicilia și nu numai în Sicilia. Aș vrea să vă întreb și pentru că în Italia nu se folosesc la maxim sau nu se folosesc așa de eficient contribuțiile oferite pentru pescuit, dacă dumneavoastră cu experiența pe care ați făcut-o considerați că s-ar putea crea în regiunile foarte agricole și foarte marine, precum Sardinia și Sicilia, o agenție care să poată gestiona contribuțiile, așa cum ați făcut-o dumneavoastră în Veneto, pentru pescuit și agricultură așa cum se întâmplă în Portugalia. Mulțumesc! Vielen Dank, Kollege Lavacek. Thank you, Chairman. Uh, Colegul mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc uh, pentru contribuțiile valoroase. Să vedem dacă mergem spre ceva mai simplificat sau mai puțin simplificat în PAC. Am două întrebări concrete acum în legătură cu ceva ce poate ați văzut definiția fermierului activ. După cum știți, am avut o definiție, regulamentul omnibus are acum un regim nou. Și acum, din nou, uh, jonglăm cu alte idee cum să tratăm acest subiect. La unele criterii verificați, dar la criterii de eligibilitate trebuie să folosiți întreaga populație pentru control. Puteți să ne spuneți, eventual, domnule Novakovski, dacă aveți ceva experiență în acest sens? Același lucru e valabil și în legătură cu altă idee pe care am discutat-o și am vom continua să o discutăm. Trăsăturile de peisaj. Cum vedeți trăsăturile de peisaj care se transformă în zonă sau hectar de eligibilitate? Vor fi un element uh, semnificativ de simplificare a muncii și a cheltuielilor sau nu? Mulțumesc. Mulțumesc, colegul Tolere sau doamna Tolere. Mulțumesc, domnule președinte. De mult timp mă ocup de agricultură și de mult timp mi se spune că reforma PAC tot simplifică munca agricultorilor. Spun asta, dar nu sunt foarte convinsă și simplificarea pe care o propuneți dumneavoastră, care pare să vă entuziasmeze, această simplificare chiar va simplifica viața Comisiei, a statelor membre, a tuturor, dar și a agricultorilor, de exemplu, care vor trebui să facă multă digitalizare. Uneori internetul nu merge deloc nici telefonul nu merge. Și atunci ce se întâmplă? Pentru un agricultor care nu reușește în nou model să facă ceva la timp, pentru că nu merge nimic. Putem prevedea, în vedere importanța reformei, o perioadă de drept la eroare? Mulțumesc. Äh, mulțumesc, colegul Mitz. Colega Mitz, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezență. Mă întreb tot timpul Există așa o poveste că ar fi sau că trebuie să fie o simplificare. Dacă vrem mai multe date, vrem să controlăm mai mult performanța, cred că nu suntem într-o logică de simplificare și am auzit că pentru utilizarea progresului tehnic și a face schimbul de date relevante pentru a găsi soluțiile cele mai atrăgătoare, Haideți atunci să nu mai vorbim de simplificare, pentru că, de fapt, nu asta e ținta. Pe de altă parte, dacă am înțeles bine, principalul volum mai mare de muncă va fi nu pentru fermieri, ci pentru agenții și ministerele din statele membre. Aș vrea deci să știu dacă e un buget pentru acest gen de schimb tehnic, uh, sprijin, e acoperit de Uniunea Europeană și Comisia oferă vreun sprijin de la uh, Centrul uh, pentru Cercetări Comune. Aș avea mult mai multe întrebări. Cum măsurați situația solului, eroziunea porțiunii superioare a solului? Și ultima întrebare, pentru că e ceva ce ne-a deranjat și articolul din New York Times. Puteți măsura concentrarea terenului și dacă da, cum? dacă nu ce lipsește. Și apoi, din regulamentul privind statisticile integrate din 2013, putem vedea gradul de proprietate din partea companiilor mama. Puteți aplica și lega aceste date de sistemul IAX. Mulțumesc. Mulțumesc, colega Piciu. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări În uh, prezentare ați vorbit de un mare pericol de creștere a costurilor pentru agențiile de plată, dar și pentru beneficiari. Și un element care ne îngrijorează și mă îngrijorează pentru că încercăm să facem să progreseze simplificarea. Mă adresez celorlalte agenții. Aveți și dumneavoastră aceeași impresie? Cum va fi posibil să evităm această creștere a costurilor pentru beneficiari. Apoi o altă întrebare. Fraudele. Recent a fost un caz de milioane și milioane de euro fraudă pentru că cineva pretindeau că închiriau terenuri pe care nu le închiriau. Mulțumită acțiunilor uh, organelor de ordine, această fraudă a fost dejucată. Trecerea la un model de control mai complicat n-ar putea în mod paradoxal să mărească și riscul, riscul de fraudă, pentru că în modelul anterior aveam garanții importante cu uh, marja de eroare extrem de redusă. E un caz rar de fraudă, de fapt, care a fost identificat și mă opresc aici. Mulțumesc că am încheiat runda de întrebări. Mă adresez acum comisii și dau cuvântul reprezentantei comisiei să reacționeze, după care vom avea reacție de la organismele de plată. Mai întâi, doamna de la comisie. Mulțumesc. Mai întâi aș vrea să vă spun din perspectiva comisiei că mi se pare un schimb foarte util. Desigur că lucrăm cu agenția de plată în uh, munca de zi cu zi și ne-am bucurat să auzim sau să vedem că am auzit și de la agențiile de plăți care este punctul lor de vedere în legătură cu nou model de performanță și am ascultat în mod activ și am lucrat cu agențiile de plăți în întreaga reformă, chiar și înainte e o rețea de învățare a agențiilor de plăți. Lucram cu ele și înainte de a formula Comisia propunere. Acum, în această discuție, despre ce regional și nu e regional, e important de subliniat că propunerea Comisiei a fost de a menține agențiile de plăți acreditate și cu siguranță de a le menține și pe cele de la nivel regional, pentru că în propunerea Comisiei și, să spunem, avem un sistem care merge bine, chiar Curtea de Conturi spune că merge bine și vedem aceste agenții de plată ca element cheie în ceea ce numim structura de guvernanță PAC când ne îndreptăm spre performanță. De ce? Pur și simplu pentru că e un sistem care există de peste 20 de ani, care realizează PAC și are sistemul integrat de administrație și control, aplicațiile geospațiale și de identificare a parcelelor de teren. Deci, întrebarea aceea dacă, dacă vor trebui să fie acum un nou sistem informatic sau nu, nu. Sunt sisteme care există, care funcționează bine va fi o problemă pentru fermieri să depună cererea? Păi, deja, fermierii fac asta prin aceste aplicații informatice. Cred că avem ceva aici. Asta a fost baza propunerii comisiei. Haideți să menținem structura de guvernanță care funcționează bine și să nu schimbăm asta. Schimbările, după cum s-a spus foarte limpede și de către cei de la prezidiu, Desigur că ne vom concentra acum pe performanță. Va fi simplificare? Noi credem că da, din partea Comisiei. De ce? Pentru că nu vom avea reguli care să se aplică pretutindeni în Europa. Da, statele membre vor continua să definească criterii de eligibilitate și trăsături de peisaj, dar nu vor trebui să definească la nivel european ce e gardul viu sau nu. Asta se va baza pe specificități regionale care sunt posibile pentru statele membre pe viitor. Deci vă rog uh, să credeți că e spațiu de simplificare pentru că modelul unic înseamnă că uneori agricultorii în prezent trebuie să aplice reguli care nu au neapărat sens și la fața locului. Dar trebuie să spunem că se aplică tuturor în Europa. Deci ideea este că acum să avem această simplificare prin a putea <clears throat> stabili sau ținti ajutorul regional și național. În planul strategic CAP este spațiu pentru diferențe la nivel regional în statele membre. Și apoi, poate câteva cuvinte și în legătură cu digitalizarea și modernizarea, pentru că și ele, în, după părerea Comisiei, pot duce la simplificare în sensul că trebuie să utilizăm instrumentele disponibile când vorbim despre date din satelit, datele există deja. Ideea este de a le utiliza bine pentru a le pune și la dispoziția fermierului și a fi utilizate și de sistemele de management și control, de agențiile de plăți care fac acest lucru, dar ideea cu sistemul de monitorizare este de a fi bine utilizate și pentru fermieri, ceea ce ar trebui să-i ajute cu simplificarea să fie mai puține reguli. Și în fine, poate câteva cuvinte în legătură cu regionalizarea și detaliile care n-ar fi simplificare. Desigur, când e un plan strategic PAC, atât de la statele membre ni se spune că vrem să fie regional. Când e regional, atunci ai mai multe detalii și atunci, desigur, detalii respective vor trebui raportate. Deci totul va fi rezumat la nivel național dar ideea este că dacă vreți să planifici detalii și să existe specificități regionale, asta e o posibilitate și apoi comisia, desigur, le va examina la nivelul decis de statele membre pentru a planifica. Și în fine aș spune că sunt multe date disponibile în statele membre deja la agențiile de plăți și dacă ne uităm la indicatorii pentru rezultate și pentru outputuri care sunt propuși. Majoritatea sunt deja date disponibile în statele membre, desigur că vor trebui extrase în sistemul informatic pentru care e nevoie de actualizare, dar credem că am ținut cont de ce există, care sunt sistemele bune pe care le avem deja și aș vrea să le mulțumesc celor patru reprezentanți de astăzi care au arătat clar că și dumneavoastră aveți agenții eficiente de plăți și sunteți gata să lucrați la această reformă. Și poate un ultim lucru. Desigur, să nu punem performanța peste actualul model de conformitate, ci să înlocuim actualul model de conformitate cu unul bazat pe performanță, după cum au spus unii vorbitori. Mulțumesc. Äh, Mulțumesc, doamne Bochmann. Atunci trecem acum la runda finală a invitațiilor. Aș vrea să vă propun patru minute fiecăruia maxim pentru ca să răspundeți la întrebările colegilor și dacă vreți să reacționați și la ce a spus Comisia. Domnul Novakovski. Dziękuję serdecznie. Mulțumesc foarte mult. S-au pus multe întrebări, o să încerc să mă refer la ele doamna Sander, da, încercăm să căutăm simplificarea. Simplificarea e importantă, avem nevoie de ea pe lângă sistemele informatice pe care vrem să le introducem sau să le perfecționăm, inteligența artificială, teledetecția și așa mai departe, căutăm simplificare și ca parte a analizei de proces. Agenția noastră este foarte mare și trebuie să separăm uh, procesele pe viitor în diverse acțiuni și etape de la beneficiar până în momentul plății. Ceea ce se întâmplă, aceste procese trebuie să fie mai scurte, dacă se poate, să căutăm o simplificare și, de asemenea, să facem uh, economia de timp, iar în ce privește factorul UE, uh, nu încercăm să scăpăm de factorul lui ci uh, încercăm doar să facem să avem mai multă flexibilitate în ceea ce privește țara noastră pentru a ne putea programa acțiunile pentru a uh, ne ținti pe ce trebuie. În ce privește organismele de control în Polonia, suntem în cooperare permanentă, verificăm totul în timp real organismele de control și supraveghere sunt foarte solide și eficiente, uneori sunt chiar mai stricte decât noi. Cred că aici acest principiu va fi garantat și nu trebuie să existe nicio îndoială în ce privește implementarea programului, în ce privește simplificarea corectă. Nu vreau să mă refer la ce am mai spus deja și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui aspect până în prezent – a creat ceva la nivel central și apoi ajuns uh, sau nu la punctul dorit. Uneori nu avem specificitatea regională și există elemente mărunte în fiecare regiune. Specificitatea noastră este că în unele regiuni se dezvoltă într-o manieră și apoi se creează această politică la nivel central, ceea ce a dus la o situație în care unele zone erau apreciate și altele nu. Pentru noi, o mare simplificare ar fi uh, această regionalizare care, prin acțiunile noastre și măsurile noastre și intervențiile noastre, ar putea ajunge la zonele potrivite. Nu vrem să închidem ușa în fața nimănui și nu vrem să ne concentrăm prea mult pe un anumit tip de exploatație agricolă, vrem să ne ocupăm și de fermele mai mici, care sunt importante din punctul de vedere al mediului și biodiversității. Apoi, dacă regulamentele se pot pune în aplicare, primul proces, prima etapă de implementare a noului program va fi dificilă. Suntem conștienți de asta. Va fi o nouă provocare. Problemele anterioare au fost asemănătoare. Acum intrăm într-un domeniu nou, e ceva nou pentru noi, dar cred că avem suficientă experiență și vom fi la înălțimea sarcinii, dar vrem cu adevărat să vedem rezultatele finale care vor putea fi cuantificate și măsurate și cu care să ne putem mândri. A trebuit să putem atinge aceste rezultate, să fie vizibile și, de asemenea, să fie reflectate în statistici bune. În ce privește controlele, a fost o întrebare foarte interesantă. Cinstit vorbind, dacă era posibil, am încercat să renunțăm la aceste controle la fața locului. Dacă sunt mai multe controle, asta nu reflectă neapărat rata de eroare. Cred că ar trebui, de fapt, să analizăm aceste controle, să vedem de câte controle avem nevoie, cât de eficiente sunt să efectuăm acest gen de analiză. Avem și o aplicație pe smartphone și sperăm că vom putea renunța la diverse controle, iar definiția fermierului activ în Polonia este după cum urmează. Pe scurt, un fermier în schema de asigurare pentru fermierul care are cel puțin un hectar și depune o cerere de plată pe suprafață. Iată definiția noastră. Apoi, în legătură cu internetul, nu ne temem. Credem că avem acoperirea, tehnologia disponibilă. Avem și consilieri care ne ajută. Dacă există o problemă, aceste companii de consultanță îi ajută pe agricultori. Dacă e o problemă cu tehnologia și Cred că trebuie să creăm acest model, trebuie să analizăm întregul domeniu al fraudelor, al alocărilor greșite, care duc la îmbunătățiri și mă opresc aici. Mulțumesc! Man kann hier durchaus... Mulțumesc că am uh, văzut că putem să vorbim și scurt. E foarte bine, colegii au uh, experiență cu un minut, un minut și jumătate. Domnul Ribeiro foarte multe întrebări, dar vă să încerc să mă concentrez pe cele la care nu s-a răspuns sau sunt mai semnificative. Așadar, da, cel mai important este că noul sistem permite simplificarea eficientă. Eu zic că e foarte important să plecăm de la premiza simplificării și, de fapt, nu ca până acum, când s-a complicat mai mult. Sistemul acesta însă permite o adevărată simplificare eficientă pentru autoritățile naționale și pentru agricultori. A doua problemă cu privire la conformitate e foarte importantă și ea. Sunt de acord că câteodată uh, sunt oarecum surprins că foarte multe țări uh, de fapt cer uh, să, să funcționeze după vechiul sistem, de exemplu pentru că Portugalia 50% din plăți le face în al doilea pilon și primul uh, este cel care are probleme, al doilea este cel care are cel mai multe probleme de conformitate a plăților. Deci niciodată nu s-a aplicat conformitatea de către unii, decât, mai ales de către cei care uh, primesc cel mai mult. Deci eu zic că nu vorbim foarte clar aici, până la urmă, conformitatea. Deci programele cele mai eficiente pe care le avem sunt gestionate în conformitate cu obiectivele și vreau să vă dau un exemplu Um, al programului de restructurare a uh, sectorului vitivinicol în Portugalia, care este un program care seamănă cu alte programe de investiții pentru alte culturi, dar care este gestionat uh, prin metode simplificate. Deci nu există controlul cheltuielilor, ci este controlul hectarelor de vie, care sunt uh, ele pentru care se stabilesc obiective și se verifică acele obiective. Deci, la fel, pentru comisie, pentru uh, toate autoritățile, această problemă nu apare la noi, pentru că există o altă metodă de control. Ceea ce vreau să spun este că atunci când, sublini, când subliniem modelul uh, cheltuielilor, atunci îi obligăm pe oameni să facă cheltuieli și deci a, să încerce prin uh, cheltuielile pe care le fac să justifice ajutoarele pe care le primesc. Când plătim rezultatele la fața locului, atunci toată lumea va ști că toate întreprinderile, toți agricultorii știind că vor primi uh, susținere în funcție de prezentarea unui serviciu sau unui bun pe care l-au uh, promis, atunci vor încerca să ofere acest serviciu cât se poate de bine, cu cât mai puține costuri. Deci nu trebuie să mai stimulăm cheltuielile, ci din contră, trebuie să stimulăm piața care să funcționeze și ca persoanele să reușească să, uh, să aducă puțin mai multă rațiune în acest sistem. Eu zic că programele care se bazează pe sisteme simplificate și nu pe o analiză de conformitate a cheltuielilor sunt întotdeauna cele care uh, sunt considerate de către uh, Curtea de Conturi cu cele mai mare rată de succes, cea mai mică marjă de eroare. Deci, sincer, eu nu înțeleg foarte bine dacă vorbim cu toții de același lucru. Dincolo de aceasta, în Portugalia și în toate țările din Europa există aspecte de conformitate a cheltuielilor care nu au legătură cu uh, felul în care sunt uh, cheltuite fondurile. De fapt, indiferent dacă primim, primim fonduri sau nu, pentru noi în Portugalia toate entitățile când primesc sau nu fonduri comunitare trebuie să fie controlate și toată lumea este controlat și sancționat pentru ceea ce face. Problema e să știm dacă vreau să, vrem să susținem pe cineva și să dăm ajutoare din simplu fapt că el a îndeplinit anumite cerințe obligatorii legale sau dacă vreau să și cer să-mi prezinte un bun, un serviciu de utilitate publică pentru care am plătit și unde vreau, pe ce vreau să-mi baze sistemul de gestiune. Mi se pare evident, controlul de conformitate va continua să fie important, va continua să fie uh, unul din principii și uh, le, pe care o să, le, o să mergem, dar bun. În ceea ce privește costurile, același lucru se poate spune. Eu zic că e nevoie de o simplificare, E clar că vor fi costuri de investiții, așa cum s-a spus uh, deja de către mulți colegi, noi tehnologii, noi sisteme, noi competențe, bineînțeles că totul, toată această transformare va costa. Dar după aceea vom lucra mai ieftin, pentru că dacă avem un sistem după aceea unde pot da autonomie controlului și de nu mai nu înseamnă absența controlului, înseamnă un control care se face uh, pe anumite aspecte de folosirea solului, de planta, de culturi, de felul în care au fost gestionate culturile, deci chestiuni fizice, bunurile și serviciile care ies din aceste activități. E un control foarte diferit de cel dinainte în care se analizau facturi, documente și bugete. Vorbim de două tipuri de control diferite, în care, pe de o parte, avem un sistem de performanță, așa cum se întâmplă el în primul pilon, și în ceea ce controlăm nu mai este cheltuiala, ci sunt date obiective de utilizare a solurilor, a um, felul în care a fost gestionată întreprinderea și așa mai departe. Ceea ce duce la costuri mult mai mici și, bineînțeles, la, și la lanțuri de control mai scurte, care sunt mai eficiente, mult mai bine decât dacă, iarăși, controlăm, după cum ziceam, toate acele aspecte legate de sol sau de producție sau de alte aspecte de cultură. Mulțumesc! Domnul Stella. O să încerc să răspund la întrebările care mi-au fost adresate direct din partea deputații din, lor din Italia. În Italia, într-adevăr, avem regiunea Veneto, Toscana, Emilia, romania Piemonte, Trento, Bolzano, Lombardia, care sunt autonome, adică au un, organism, au un organism autonom de plăți. Și apoi celelalte sunt gestionate de către un alt organism care se numește, și care se numește GEA. Apoi, AGEA, uh, aceasta de coordonare, țin, este cea de care țin toate agențiile. Vreau să-i răspund domnului Gianruso. Dar care este, până la urmă, provocarea? Este că foarte multe regiuni care nu au un organism de plăți propriu, nu vreau să fac polemică aici, eu doar vă dau date, au performanțe diferite de ale noastre. Deci cine are un organism de plăți uh, propriu are performanțe mai bune. Ultima autoritate care a fost uh, autorizată este, este Sardinia, iar în Sardinia pot să vă spun că există o provocare mare, un impuls mare de a, uh, un imbold în care este se, se încurajează folosirea uh, datelor și, și funcționarea după alte scheme decât cele ale agențiilor de plăți. Însă noi uh, colaborăm cu regiuni care nu au autoritate de plăți și ei vor să afle din uh, cele mai bune practici pe care le-am aplicat noi. Deci noi colaborăm cu regiunile care cer să învețe de la noi. Nu știu dacă sistemul național italian este gata să facă față la această schimbare care se prevede de paradigmă. Probabil că noi, regiunea Veneto și organism de plăți, din punct de vedere tehnologic, am putea să facem această trecere, pentru că noi trebuie să știm că avem deja o viziune despre ceea ce se va întâmpla pe viitor. Ne-am pregătit oarecum, dar să vedem care va fi răspunsul din partea organismului central. Nu putem să încadrăm uh, pescuitul, dar sunt de acord cu propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră, pentru că uh, Cred că ar fi o oportunitate în plus de utilizare bună. Când vorbim de simplificare, când vorbim de schimbare, după ce s-au analizat toate procesele care se află la dispoziție, trebuie după aceea să și pui în aplicare schimbarea. Dacă o parte trebuie să o fac eu și altă parte trebuie să o facă agricultorul, atunci ce face organismul de plăți? Trebuie să simplifice viața. Trebuie să simplifice viața, asta nu înseamnă neapărat să taie ceva, înseamnă nu înseamnă să elimine, ci să ușureze munca agricultorului. Dar dacă, după cum am zis, aveam un sistem, avem un sistem care trebuie aplicat, singurul lucru care se poate face câteodată este ca organismul de plăți și apoi administrația să-și asume o parte din angajamentul pe care trebuie să îl ia agricultorul. Acesta este sistemul. Deci, tăind uh, o parte din, uh, din sarcini, dar care trebuie să fie preluate de către altcineva, adică de către administrația publică. Noi avem o, uh, o serie de aplicații pe tabletă, de exemplu, și ex, am experimentat cu diferite rezultate bune. Uh, cum facem controlele fără să mergem acolo, la fața locului, trimițând poze, primind poze care sunt conforme cu sistemul nostru? Eu cred că așa trebuie să funcționăm. Uh, cu utilizarea sateliților, cu tot ceea ce este tehnologie nouă, dar trebuie să ne gândim și că agricultorul trebuie să treacă de la un concept analogic la un concept analog la un concept uh, digital. E clar că e o schimbare și trebuie să știm unde vrem să ajungem. În legătură cu fraudele, ele sunt într-adevăr, există, noi colaborăm cu Olaful, în multe proiecte. Am colaborat deja în trei proiecte. Sunt fraude mari, dar să o spunem pe față, se întâmplă, nu știu dacă sunt într-adevăr erori pur și simplu, dar e clar că ne frapează și pe noi, e nevoie de un control mai mare câteodată. Câteodată situația e foarte complexă, dar în fine nu mai am timp să mai intervin. Poate o să pot să vă dau informații cu alte ocazie și mulțumesc și iertați-mă că am depășit. Mulțumesc, Florian Ghibis acum. Mulțumesc. Cred că foarte multe contribuții bune s-au auzit astăzi aici. Sunt foarte recunoscător pentru tot ce am auzit. Vreau să vă mulțumesc, doamnă Sander, pentru întrebare. Cred că e un punct central de care ați vorbit. Și cred că toată lumea își dorește o schimbare, o trecere de la conformitate la performanță. Nu cred că vreo agenție sau vreun reprezentant aici al agențiilor consideră că nu mai trebuie controlul pentru respectarea condițiilor de eligibilitate. E clar că avem nevoie de control și nimeni nu pune la îndoială. Doamna Boichman, dacă v-am înțeles corect, Ați spus că avem sisteme bune, așa este, avem sisteme bune și vrem să le aplicăm în continuare. Dacă nu sunt suprapuneri și există doar efecte de simplificare în ceea ce privește mecanismele de control, eu zic că trebuie să continuăm. Trebuie să ne uităm cum se fac controlele câteodată, pentru că câteodată nu sunt necesare unele controle. O mare parte din ele uh, va trebui să ne gândim dacă merită și dacă cu ce mijloace trebuie făcute. Eu cred că un agricultor înțelege când primește bani dintr-un fond că se va veni, va veni cineva în vizită din când în când să verifică sau să verifice sau va verifica de la distanță, dar va verifica ce se întâmplă cu banii. Eu zic că așa trebuie înțeleasă uh, subsidiaritatea și trebuie lăsată la îndemâna statelor membre. Pentru noi e important însă să fie clar care este mecanismul de control și care este cota de control, câte controle avem nevoie cu adevărat și de câte avem nevoie și cât de eficiente sunt, așa cum au zis și colegii. Deci, transparența înseamnă că de la început trebuie să fie clar ce se controlează, în ce cantitate se controlează și dacă statul membru dorește să o facă, trebuie să-l lăsăm să o facă în felul în care funcționează. Ceea ce e foarte greu este să se schimbe retroactiv uh, legislația pentru noi, agențiile de plăți. Când, de exemplu, există concluzii care duc la o schimbare retroactivă, e cel mai greu. Avem cele mai multe dificultăți acolo. Și câteodată acționăm uh, mult prea precaut, suntem prea autocritici. Vreau să vă spun că eu cred că un efect de simplificare e bun. Trebuie reglementate însă lucrurile ca să fie corect uh, așezate. Cam atât. Uh, aceasta e tema importantă pentru mine. În continuare va trebui să mergem să facem vizite la agricultori, dar întrebarea este în ce cantitate, cu ce intensitate se fac aceste controluri. Agricultorii vor putea beneficia de simplificări, au beneficiat deja de sistemul de registrare unic online. E foarte bine ca sistemele să meargă în această direcție. Mi se pare că s-a văzut că ecoul e pozitiv și trebuie să continuăm pe această cale. Apoi s-au pus multe întrebări și sper ca să se fi răspuns la toate. Iertați-mă, m-am dezorientat un pic. În legătură cu agricultorul și întrebarea dacă trebuie să reluăm discuția pe care am purtat-o în legătură cu omnibusul, care este adevăratul agricultor. Pentru mine nu e nevoie să redefinim lucrurile așa, dar sigur că s-au auzit argumente aici care merg într-o direcție pe care pot să o înțeleg. Mi se pare însă totuși că aceasta presupune foarte multe controle suplimentare și nu știu dacă câștigul e evident după aceea. Celelalte puncte cred că sunt în regulă acum. Doamna Boșman a spus foarte clar, deja avem foarte multe date la noi, agențiile de plăți, așa este. Întrebarea e dacă avem datele care trebuie și dacă la un control pe rezultat n-am avea nevoie de alte date. Dacă aveți o agenție de plată regională, e clar că e nevoie de un material foarte mare de date, dar pentru ca să putem garanta conformitatea, trebuie să avem toate aceste date la dispoziție. Întrebarea este dacă eu pot solicita toate datele de care am nevoie pentru a face acest control. Mai sunt multe puncte la care se poate dezbate, dar vă mulțumesc oricum foarte mult că m-ați ascultat până acum. Vă mulțumesc foarte mult, am ajuns la finalul uh, schimbului nostru de opinii cu agențiile de plăți. Mulțumim foarte mult invitațiilor. Eu cred că pe următoarele, în următoarea săptămâni, când vom mai finaliza negocierile, dar și uh, bilateral, o să putem să rămânem în contact, să punem propunerile în scris și să colaborăm cu raportorii, raportorii din umbră, cu care rămânem în contact. Vă mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ni l-ați acordat aici în Comisia Agri pentru ca să ne prezentați noul uh, sistem bazat pe performanță. Puteți rămâne așezați, că mai am 2-3 minute până când finalizăm uh, reuniunea. 17 pe ordinea de zi, aprobarea propunerilor coordonatorilor. Dacă nu sunt deloc obiecții, atunci ele sunt considerate adoptate, v-au fost transmise. Punctul 18, diverse, din partea mea nimic la diverse, dacă dumneavoastră aveți ceva de menționat la diverse, vă rog să o faceți, nu este cazul, așa că următoarele reuniuni la punctul 19 vor avea loc pe 17 februarie la 15 în uh, comisie și pe 18 februarie din nou la alte ședințe. Vă mulțumesc foarte mult, mai ales celor care au rămas până la sfârșit și vă urez o, un sfârșit de săptămână foarte plăcut.